Doamnelor și domnilor, de vreme ce toate, aproape toate grupurile politice sunt reprezentate, vom relua dezbaterile. Înainte de a trece la punctul 11 de pe ordinea de zi, expunerea domnului ministru Miguel Sebastian, trebuie să vă informez că, așa ca de obicei, uh, întâlnirea coordonatorilor de azi dimineață a, a ajuns la concluzii care vă vor fi distribuite mai târziu, în această după amiază. Dacă nu aveți nimic împotrivă. Deci, continuăm acum în uh, stânga mea se află oaspetele nostru din această după amiază, domnul ministru Miguel Sebastian, care este ministrul industriei, turismului și comerțului în cadrul guvernului spaniol, reprezentând președintele în exercițiu al Consiliului. Îl vom asculta uh, vorbind despre prioritățile președinției spaniole în domeniul politicii comerciale internaționale. Aș vrea să-i urăm uh, bun venit oaspetelui uh, nostru la începutul de președinție spaniolă. După cum știm, aceasta va avea responsabilitatea de a conduce Uniunea în primul, primele șase luni după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Guvernul spaniol va inaugura noile uh, aranjamente constituționale, noile uh, acorduri uh, instituționale între Parlament și Consiliu. Uh, S-au înregistrat uh, anumite modificări și Parlamentul a căpătat noi atribuții. Urmărim cu atenție, deci, această fază a uh, uh, transformărilor a procesului și uh, urmărim o uh, cooperare mai bună cu Consiliul. Astăzi ar fi foarte interesant pentru noi să profităm de uh, ocazia vizitei uh, oaspetului nostru pentru a afla părerile guvernului spaniol și a președinției spaniole uh, în legătură cu felul în care Consiliul vede această nouă fază și uh, punctul de vedere în legătură cu uh, chestiuni uh, urgente precum negocierile uh, Uh, privind runda de la Doha, negocierile bilaterale privind uh, acorduri comerciale, mai ales cu uh, Corea de Sud, acordul de liber schimb, relație cu America Latina, cu țările mediteranene, care preocupă într-adevăr Spania datorită poziției uh, geografice, dar și cu Ucraina, uh, Canada, Statele Unite și sunt convins că pe parcursul, uh, că după prezentarea dumnealui vom avea un schimb de opinii cu membrii comisiei noastre care vor aborda aceste subiecte aflate în atenția uh, politicii noastre în următoarele șase luni. Domnule ministru, bine ați venit. Uh, vă dau uh, cuvântul pentru să spunem o expunere de 10 uh, minute, după care vom avea întrebări, o sesiune de întrebări și veți avea din nou timp la final pentru a răspunde la acestea. Președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, stimați membri ai Comisiei pentru Comerț Internațional de la Parlamentul European, e o adevărată onoare să pot să particip uh, la această reuniune în fața dumneavoastră pentru a vă prezenta conținutul programului pregătit de guvernul spaniol în domeniul comerțului internațional în următoarele șase luni. Ca urmare a intrării în vigoare a tratatului de la Lisabona, în acest semestru vom trece prin modificări profunde care vor afecta arhitectura instituțională a Uniunii Europene, așa cum a spus și domnul Moreira. Vom avea deci o nouă structură instituțională în care Parlamentul European, adică dumneavoastră, singurul organ ales direct de către cetățeni, aveți acum mai multă putere, mai multă legitimitate de deciziile care sunt adoptate în Uniunea Europeană. De asemenea, în domeniul comerțului internațional, în care procedura legislativă ordinară va fi codecizia. Pe lângă aceasta, odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, acordurile internaționale vor putea fi încheiate doar cu acordul Parlamentului European. Parlamentul trebuie să fie informat în legătură cu uh, modul în care decurg negocierile. Guvernul spaniol apreciază în mod pozitiv uh, puterile mai mari pe care după aprobarea Tratatului Lisabona le are Parlamentul European. Și de aceea vrem să colaborăm strâns cu toate grupurile politice, cu Comisia Europeană, pentru a avea într-adevăr o Europa puternică cu o prezență de prim ordin în domeniul relațiilor comerciale internaționale. Doamnelor și domnilor, guvernul spaniol, în cadrul um, definit de Tratatul de la Lisabona și în mod coordonat cu Belgia și Ungaria, a elaborat un program de lucru pentru următoarele 18 luni, un program centrat mai ales pe apărarea deschiderii comerciale. Pornind de la obiectivele acestui trio de președinții am concretizat un program pentru acest uh, prim semestru care are următoarele obiective. Trebuie să facă față la două sfidări. Pe de o parte și pe termen scurt, trebuie să genereze condițiile necesare pentru ca economiile europene să depășească cât mai repede situația actuală de blocaj economic, pentru a limita efectele negative ale crizei asupra comerțului internațional. Pe de altă parte, pe termen lung, trebuie puse bazele pentru a dota economia europeană și internațională cu o capacitate de creștere durabilă, mai echilibrată și de pe urma căreia să aibă de câștigat toată lumea. În timpul acestor șase luni, comerțul internațional va fi o piesă principală pentru a recupera nivelul de creștere, de ocupare și de bunăstare, niveluri pe care le cer cetățenii europeni sloganul nostru, mai multe șanse comerciale cu mai puține bariere, ă, este un bun rezumat al spiritului pe care vrem să îl dăm politicilor comerciale în timpul semestrului președinției noastre. Va fi un semestru în care vom realiza, vom face un mare efort la nivel multilateral. Pentru asta și în urma ultimelor comunicate ale liderilor de la G20, vom lucra pentru ca negocierile de la runda de la Doha să se încheie cu un acord global ambițios și echilibrat. Atât Comisia cât și Consiliul suntem dispuși să participăm constructiv la următoarea reuniune a OMC, prevăzută pentru sfârșitul lunii martie, dacă, bineînțeles, se întrunesc condițiile necesare. Obiectivul nostru este ca în ciuda dificultăților existente să încheiem acordul de modalități necesar pentru a putea încheia runda de la Doha anul acesta. De asemenea, în acest domeniu vom încuraja negocierile pentru aderarea de noi țări la OMC, cum este cazul Rusiei, al Libiei, Bosniei și Herțegovinei sau Montenegru. Astfel vom consolida sistemul comercial multilateral și vom stabili bazele pentru a aborda mai bine relațiile noastre comerciale bilaterale prin acorduri de liber schimb. Pe de altă parte, ceea ce privește dimensiunea regională a politicii comerciale comunitare, pe agenda noastră avem proiecte care vor completa negocierile pe care le-am menționat, negocieri multilaterale. Mai concret, în cazul Americii Latine, vom lucra pentru a încheia cât mai repede negocierile pe care le avem în momentul de față cu America Centrală și cu comunitatea andină. Sperăm ca aceste negocieri să se încheie înainte de organizarea summitului UE America Latină și Caraibe în mai. Intenționăm ca, imediat ce se va soluționa criza din Honduras, să încheiem acordul de asociere cu țările din America Centrală pentru a încuraja o mai mare integrare comercială pe piața comună din America Centrală pentru a uh, spori astfel dezvoltarea acestei zone. De asemenea, printre prioritățile noastre este să încheiem acordurile de negociere cu Columbia și cu Peru și poate și cu Ecuadorul, țări care fac parte din comunitatea andină. De asemenea, vrem să reactivăm negocierile pentru acordul de asociere între UE și Mercosur. În ceea ce privește acest, acest ultim element, credem că vor exista condițiile necesare pentru un spațiu biregional din lume cu 700 de milioane de locuitori. Pe de altă parte, vom spori integrarea economică și vom promova comerțul și investițiile în regiunea euromediteraneană în cadrul Uniunii pentru Mediterana. În acest sens vom lucra pentru a încheia negocierile care au început și contribuind astfel la dezvoltarea durabilă a acestei regiuni. Vom face de asemenea eforturi considerabile pentru a depăși obstacolele pe care le avem acum și care ne împiedică să închidem negocierile cu Consiliul de Cooperare din Golf și vom face tot posibilul pentru a cheia acorduri de asociere economică cu țările ACP. Vom încuraja progresul în negocierile pentru a ajunge la acorduri de liber schimb cu țările din grupul ASEAN. La nivel bilateral, aș vrea să subliniez încheierea unor negocieri pentru acordul de liber schimb cu Coreea. Este un acord deosebit de important care deschide noi oportunități operatorilor europeni. Sperăm ca în luna februarie Comisia să poată prezenta Consiliului o propunere care urma să fie semnată. Tot în Asia, India și China sunt două piețe deosebit de interesante pentru Uniunea Europeană. De aceea, în timpul anului 2010, vom avansa în ceea ce privește negocierile de acord de liber schimb cu India și vom încerca să reechilibrăm relația noastră bilaterală cu China. Cu China, mă scuzați. În ceea ce privește Rusia, principalul nostru obiectiv este să înlesnim aderarea acestei țări la OMC. Rusia este un partener strategic pentru Uniunea Europeană, mai ales în ceea ce privește energia. De aceea este deosebit de relevantă negocierea unui nou acord cadru. Capitolul energie formează de asemenea o parte importantă din acordul de negociere cu Ucraina. În acest sens, stabilirea unei zone de liber schimb va contribui la o integrare treptată a Ucrainei pe piața internă uh, comunitară, consolidând astfel noua strategie de asociere în răsăritul Europei. Pe de altă parte, vrem să consolidăm relațiile economice pe care le avem cu SUA. Astfel vom uh, spori rolul Consiliului Economic Transatlantic ca instrument util și eficace pentru a detecta și elimina bariere non-tarifare care îngreuiază fluxurile comerciale și uh, investițiile bilaterale. De asemenea, prin programul nostru dorim să avansăm în ceea ce privește actualele negocieri pentru acordul economic și comercial integrat cu Canada. Este primul acord pe care UE îl are cu o țară dezvoltată. Doamnelor și domnilor, pe lângă agenda multilaterală, regională sau bilaterală, în timpul președinției noastre se va redefini politica comercială comună pe termen mediu. Și astfel vrem să organizăm dezbateri, vom, vrem să contribuim și să venim cu sugestii privind liniile strategice care ne vor uh, călăuzi în următorii cinci ani. Astfel, credem că trebuie consolidată și încurajată strategia de acces pe piețe pentru a evita tentațiile protecționiste, pentru a îmbunătăți mecanismele de coordonare și pentru a ne extinde acțiunea în noi domenii. Tot în acest domeniu, creșterea măsurilor de apărare comercială pe care anumite țări le impun față de exporturile europene, noi vrem să apărăm interesele companiilor europene afectate. De aceea i-am, i-am propus Comisiei să elaboreze un manual prin care să se sistematizeze acțiunile care trebuie întreprinse în astfel de cazuri. În ceea ce privește perspectiva sectorială, vom da o mare atenție deschiderii piețelor pentru achiziții publice și vom apăra drepturile de proprietate intelectuală. În ceea ce privește aceste drepturi, suntem conștienți că pentru Comisie și Parlament protejarea, protecția acestor drepturi este deosebit de importantă. De asemenea, falsificarea și pirateria au un impact asupra comerțului internațional și cele două instituții sunt conștiente de acest lucru. Avem această prioritate comună și vrem să avansăm și să încheiem definitiv acordul comercial împotriva falsificării, ACTA. Va fi un acord pentru care va fi nevoie de două runde de negociere. Pe de altă parte, guvernul spaniol consideră comerțul ca fiind un instrument esențial pentru a încuraja și favoriza dezvoltarea țărilor mai puțin dezvoltate. De aceea credem cu tărie că trebuie să menținem obiectivele cantitative de asistență pe care ni le-am asumat pentru a îmbunătăți impactul asupra uh, creșterii economice și pentru a reduce sărăcia. Ultimele date disponibile privind uh, asistența comercială ne arată că Uniunea Europeană împreună a ajuns la suma de 2 miliarde de euro pe an bani uh, oferiți pentru asistență tehnică în domeniul comerțului. Este cifra pe care UE, la conferința ministerială OMC din 2005, s-a angajat să o ofere începând cu, anii cu anul 2010. Odată atins acest obiectiv cantitativ, președinția spaniolă și angajamentul să lucreze cu Comisia și cu statele membre pentru ca această asistență să fie de o calitate mai bună pentru că astfel țările în curs de dezvoltare să beneficieze de pe urma a apartenenței lor la sistemul multilateral uh, comercial. Nu aș vrea să menționez și alte chestiuni pe care le-am inclus în agenda noastră. Mă refer, de exemplu, la impulsul dat pentru negocierile privind uh, un tratat internațional uh, despre comerțul cu arme la ONU sau participarea noastră la negocierile din grupul de credit pentru exporturi de la OCDE. De asemenea, vrem să lucrăm în ceea ce vrește implicațiile comerciale ale negocierilor privind schimbarea climatică, să vedem care este legătura dintre politica comercială și energie, sănătate, drepturi sociale, protecția consumatorului sau egalitatea între sexe. În toate aceste domenii intenționăm să menținem un dialog permanent cu sectoarele implicate și cu societatea civilă. Domnule președinte, voi încheia aici. Doamnelor și domnilor, în domeniul comerțului internațional, guvernul spaniol are o agendă Uh, largă. E clar că avem provocări și dificultăți uh, importante și că va trebui să fim la înălțimea așteptărilor și în înălțimea situației. Va trebui să reacționăm în mod responsabil, uh, consensual, chipzuit, pentru ca astfel comerțul internațional să fie un vector de creștere și de durabilitate în economia europeană. Știm că putem conta pe un Parlament European care în acest domeniu, ca și în altele, după intrarea în vigoare a Tratatului de Lisabona, va fi piatra de temelie pe care vom construi împreună viitorul Europei. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare foarte limpede a priorităților comerciale ale președinției spaniole. Acum uh, dau cuvântul membrilor comisii, începând cu câte un reprezentant din partea fiecărui grup politic. Dau acum uh, cuvântul uh, reprezentantului PPE, Pablo Salva. Mulțumesc, domnule președinte. Vă urez bun venit la Parlamentul European. Este onoare să vă primesc aici, calitate de spaniol. Vă urez foarte multe reușite, deoarece succesul dumneavoastră va fi succesul Europei. Aș vrea să mă refer în primul rând la tratatul de liber schimb pe care Comisia l-a negociat cu Corea de Sud. Noi, la Partidul Popular European, salutăm faptul că vom avea relații comerciale mai profunde cu această țară din Asia. Vor fi astfel noi oportunități atât pentru firmele din Europa cât și din Corea de Sud. Vrem să se înțeleagă un lucru. Noi suntem pentru liberul schimb. Însă aș vrea să vă transmit îngrijorările pe care le avem uh, legate de faptul că acest tratat uh, dezavantajează producătorii europeni, mai ales uh, în sectorul auto. După cum știți, industria auto este o industrie cheie E vorba de sute de mii de locuri de muncă care depind de această industrie. Iar în Spania, vă voi da un exemplu concret, în țara noastră e un sector poate și mai important, deoarece mașinile fabricate în Spania concurează direct cu mașinile coreane. Iar șomajul nostru depășește cu mult uh, rata șomajului din alte țări europene. Ne puteți spune dacă sunteți uh, la curent, știți că există aceste îngrijorări legate de tratatul de liber schimb cu Corea și cum credeți că am putea soluționa aceste probleme? Mă iertați că vă pun acum o întrebare foarte concretă. Aș vrea să știu dacă guvernul spaniol este îngrijorat de semnarea acestui tratat și urmările asupra industriei auto din Spania. Pe de altă parte, salut uh, ceea ce ați spus în legătură cu semnarea de tratate de liber schimb cu țări din America Centrală și America Latină. Am înțeles că se dorește o semnare a acordului pe 18 mai la Madrid. Înseamnă asta că veți recunoaște guvernul care acum uh, intră la putere în Honduras, la Tegucigalpa? Mulțumesc, domnul Menendez are cuvântul. Domnule Emilio Meneses, vă mulțumesc. Bine ați venit, domnule ministru, în fața comisiei noastre. Dumneavoastră ați subliniat uh, importanța pe care o dați încheierea unor acorduri în um, spațiul latinoamerican, e vorba de Comunitatea Andină, Mercosur și America Centrală. Am o întrebare concretă în legătură cu Mercosur. Ambasadorul din Brazilia a fost aici azi dimineață și s-a văzut foarte bine că după 5 ani de negocieri neîntrerupte, lucrurile nu au ajuns la maturitate. Cel puțin asta a fost impresia mea. Întrebarea este, credeți că există vreo dificultate anume care ne împiedică să ajungem la o încheiere a acestui acord, deci un obstacol clar? În ceea ce privește acum acordurile de asociere nu cu America Centrală. Domnul Fava deja a v-a pus deja cumva bețe în roate, însă sunt sigur că veți reuși să răspundeți. Eu mă refer la comunitatea andină. Există două țări care nu doresc să faciliteze lucrurile, și anume Bolivia și Ecuadorul. Credeți că există greutăți mai mari uh, din partea unei țări sau a celelalte, deci care pune mai multe probleme? În numele ALDE, domnul Kazak. Thank you very much, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru, vă urez bun venit. Am avut ocazia să vă întâlnim în cadrul uh, vizitelor uh, delegația în Spania, acum recent, și ne bucurăm că ne întâlnim din nou cu dumneavoastră acum la începutul președinției spaniole. Aș dori să vă întreb acum, în calitate de um, membru al Comisiei INTA, să vă adresez câteva întrebări. Prima are uh, legătură cu etichetarea obligatorie importurilor. Uh, în noiembrie 2009 am uh, a avut o rezoluție specială a Parlamentului European uh, în acest sens, iar poziția noastră a fost fără ocolișuri. Am avut trei propuneri din partea Comisiei, trei opțiuni pe care le-am discutat, dar acum trebuie spus că suntem pentru propunerea inițială, fiindcă Uh, aceasta ne convine cel mai mult. Uh, puteți să ne asigurați că acest lucru va reprezenta una dintre prioritățile dumneavoastră și considerați că uh, se poate ajunge la un compromis în Consiliu? Care ar fi propunerea dumneavoastră pentru a se ajunge la un consens? În al doilea rând, acordul de liber schimb cu Corea de Sud. Când am vizitat Corea de Sud um, ni s-a spus uh, că această afacere este deja încheiată și că restituții la importuri, uh, la exporturi nu vor fi um, schimbate și că lucrurile sunt deja aranjate. Acest lucru să nu coincide cu ce auzim de la reprezentanții industriei și sindicatelor. Aceasta continuă să fie poziția președinției dumneavoastră, iar după dumneavoastră uh, guvernele se manifestă la unison privind uh, privind caracterul pozitiv al acestui acord și dacă s-ar putea avea o minoritate de blocaj, cum rămâne cu acesta? În ceea ce privește, ceea ce privește regulamentele privind măsurile de aplicare, dacă uh, s-ar putea oare ca un astfel de regulament să se adopte înainte de adoptarea formală a acordului de către Parlament. Mulțumesc foarte mult din partea verzilor. Ianic, mulțumesc domnule președinte, mulțumesc domnule ministru pentru această prezentare pe care am ascultat-o cu foarte mare interes și salutăm inițiativa dumneavoastră de a consolida legăturile cu America Latină. În egală măsură, aici sunt. În egală măsură salutăm inițiativele pe care doriți să le luați pentru a face, legă, pentru a face legătura între schimbările climatice, siguranța alimentară, drepturile sociale, etc. Vreau să vă pun câteva întrebări în ceea ce privește schimbările climatice. Spania ar putea să propună o inițiativă europeană în ceea ce privește transferul de tehnologii pentru, uh, pentru înlesnirea acestor transferuri, pentru a permite țărilor din Sud, țărilor emergente, să se bucure de o dezvoltare ecologică. În al doilea rând, uh, președinția spaniolă, după din câte am înțeles, a semnat uh, raportul raportorului uh, ONU privind responsabilitatea socială a întreprinderilor. Vreau să vă întreb dacă există aici uh, elemente pe care ați dori să le integrați în cadrul negocierilor comerciale pe care doriți să le duceți mai departe. Am înțeles că doriți uh, să ajungeți la un acord de liber schimb cu Honduras. Înseamnă oare acest lucru că poziția pe care și-a asumat-o Spania în cadrul Uh, uh, summitului din noiembrie cu America Latină va fi schimbată? Sunteți gata să recunoașteți acest guvern adus de o lovitură de stat? În ceea ce privește drepturile omului, știți foarte bine că um, aici discutăm situația în Columbia care ne îngrijorează foarte tare. Până acum, din păcate, Europa nu a luat uh, o inițiativă clară pentru a integra această chestiune politică uh, a dreptului uh, sindicaliștilor, drepturilor sociale, drepturilor omului în Columbia. Am dorit să știm care este părerea dumneavoastră privind această chestiune și în ceea ce privește Euromed, o ultimă întrebare. E vorba despre evaluarea impactului de durabilitate a acestei perspective de acord. Această evaluare a fost negativă din mai multe aspecte, precum și uh, studiul de impact al relațiilor cu America de Sud, cu America Latină. Vreau să vă întreb cum uh, veți face față acestor uh, efecte potențial negative în cadrul negocierilor. Vă mulțumesc. Uh, thank you, Chair. Uh, I'll speak on behalf of Mr. Sturdy and I'll speak Czech. Mulțumesc, o să vorbesc din partea domnului Sturian, o să vorbesc cehă, dacă îmi permiteți. Já jste tam eh, několik zajímavých bodů. Mulțumesc foarte mult, eh, domnule ministru, pentru prezentarea dumneavoastră, în care ați enumerat eh, foarte multe chestiuni interesante. Ați spus că vom uh, reuși să sprijinim țările cel, ce mai puțin dezvoltate prin intermediul comerțului. M-a bucurat acest comentariu cu care sunt de acord și sunt uluit uh, de planul dumneavoastră ambițios privind acordul cu Mercosur. Vă urez uh, mult succes Ehm, la negocierile privind proprietatea națională. Cred că acestea nu vor fi ocolite de greutăți. Am însă câteva întrebări punctuale pe care aș dori să vi le adresez. În primul rând, este vorba de o chestiune pe care am discutat-o săptămâna trecută în Parlamentul European. Cum uh, ce părere aveți despre propunerea Comisiei privind uh, sistemul GSP Plus pentru Sri Lanka? Ați făcut referire și la Columbia și aș dori să știu dacă se va exercita aceeași presiune și asupra acestei țări. Nu credem că această abordare este justificată. Încă o întrebare aș dori să vă adresez, care are legătură cu faptul că uh, avem uh, o industrie auto foarte mare, foarte dezvoltată în Spania. În ceea ce privește eliminarea barierelor uh, tarifare între Corea și Uniunea Europeană, ce părere aveți uh, în legătură cu acest lucru? Doriți să spuneți ceva, domnule Scholz? Herr Minister, ich bedanke mich auch für die Ausführung. Ich würde mich äh, mit einigen Fragestellungen an Domnule ministru, vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Aș dori să vă adresez câteva întrebări, mai ales în ceea ce privește Mercosur relațiile noastre cu Mercosur și, mai precis, despre acordul comercial cu Columbia și Honduras. Ce posibilități concrete întrevedeți în ceea ce privește includerea considerentelor privind drepturile omului printre cele economice și cum uh, vor fi incluse în uh, ecuație drepturile lucrătorilor? cum putem uh, să exercităm o influență și să ne asigurăm că se vor respecta drepturile omului și drepturile lucrătorilor. În al doilea rând, ce părere aveți despre discuțiile comerciale care au început cu Canada? Ar trebui să avem rezultate în curând. Vreau să vă întreb dacă președinția spaniolă are, are obiective precise în acest sens. Iar în ceea ce privește relațiile cu Cuba, acestea vor continua. Domnul președinte, um, mai sunt câteva solicitări de cuvânt, dar acum dau cuvântul uh, domnului ministru pentru a răspunde la întrebările adresate. Vă dau cuvântul 10 minute, deoarece mai avem încă o sesiune de întrebări. Muchas gracias, señor presidente. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi începe prin a mă referi la acordul cu Corea, pe care l-au menționat atât domnul Falva cât și domnul Sansradil și domnul Sacar. Ar vrea să vă spun că, din perspectiva noastră, acest acord de liber schimb cu Corea este un acord bun, Credem că are clauze de protecție pentru a face față dezechilibrelor și mecanismele de salvgardare și perioadele de tranziție permit să facem față efectelor uh, provocate de liberalizare. Sectoarele au timp astfel pentru a se adapta. Din punct de vedere comercial se deschid noi posibilități pentru companiile europene în multe sectoare, cum ar fi cel alimentar, industrial, în sectorul serviciilor, și toate acestea pe picior de egalitate și chiar de multe ori um, în mod mai avantajos față de concurenții noștri din Statele Unite ale Americii. Condițiile de acces pe piață s-au îmbunătățit foarte mult. E clar că în anumite sectoare va crește concurența pe piața internă europeană, însă la, dacă e să ne uităm pe rasamblu, sunt foarte multe efecte pozitive. Vor crește investițiile, exporturile noastre, vor crește locurile de muncă și vom avea creștere economică. În acest acord, referitor la acest acord, s-a pus o întrebare privind sectorul auto. Au fost două comentarii în această privință. Aș vrea să vă spun că atunci când s-a negociat acest acord, s-a ținut cont de interesele industriei europene, uh, și de aceea s-au stabilit perioade de tranziție adecvate din punct de vedere defensiv. Și de asemenea s-a prevăzut eliminarea unor bariere netarifare pentru a oferi noi oportunități sectorului european. După cum spuneam la început, vom sprijini și vom încuraja Uh, punerea în aplicare provizorie acestui acord. O vom face colaborând strâns cu Parlamentul și cu Comisia într-un cadru pe care îl dorim transparent și participativ, așa cum stabilește și tratatul de la Lisabona. Acum în ceea ce privește America Centrală și întrebarea foarte concretă privind Hondurasul. Guvernul spaniol are încredere în faptul că evoluția politică din Honduras, după ce noul președinte a fost investit, uh, va permite normalizarea relațiilor cu UE. Și când se va întâmpla acest lucru, vom putea lansa din nou negocierile pentru un acord de asociere cu America Centrală pentru a-l încheia în următoarele luni. Știm că va fi un efort uh, greu, însă suntem implicați pe deplin, vom face tot posibilul pentru a obține acest acord cu America Centrală în timpul președinției spaniole. En lo que se refiere a la comunidad andina ha habido varias preguntas. Cum ceea ce privește comunitatea andină, s-au pus mai multe întrebări, s-au făcut comentarii. Unul se referea la excluderea țărilor andine care nu au participat la negocieri dacă ar trebui să fie excluse sau nu, mai ales Ecuador, adică vorba de Ecuador și Bolivia. Noi credem că negocierea acestui acord multipartid nu exclude nicio țară andină de la negocieri. Deși nu a participat la negocieri, există posibilitatea de a adera la pozițiile comerciale. Deci toți membrii comunității andine dispun de această posibilitate. Cât despre Columbia acum, Pentru noi, eh, reprezentarea sindicală este deosebit de importantă și Uniunea Europeană, așa cum trebuie, va trebui să va face totul pentru a face ca drepturile lucrătorilor să fie respectate în Columbia și sunt de acord cu îngrijorările domnului Jau. De aceea colaborăm pentru a, ca în aceste acorduri să avem niște mecanisme comerciale eficiente care să ne garanteze că aceste drepturi vor fi respectate. Aș vrea să vă spun că ultimele rapoarte, atât de la Organizația Mondială a Muncii, Internațională a Muncii, din august anul trecut, se arată că în Columbia se fac eforturi pentru a se îndrepta în direcția cea bună și pentru a garanta drepturile lucrătorilor. Columbia are anumite stimulente pentru a respecta aceste drepturi. A avut deja probleme în ceea ce privește încheierea de acorduri comerciale cu alte țări, mai ales cu SUA, și credem că în ultimă instanță e întotdeauna mai bine să ai niște acorduri inclusive, cooperative și să nu ai o abordare care să îi excludă pe ceilalți. Deoarece scopul pe care îl avem cu toții este ca aceste obiective să fie atinse și ca aceste drepturi să fie respectate. Aș vrea să vă spun de asemenea că prima, prim vicepreședinte a Guvernului Spaniol, vă propune să vină să discute cu dumneavoastră pentru a discuta despre această temă a drepturilor sindicale din Columbia. Deci este o ofertă din partea dumnea ei pe care eu o transmit în numele guvernului spaniol, al președinției spaniole. Mercosur acum. Domnul Mendes del Valle a menționat această temă. Eu cred că se întrunesc condițiile, deoarece coincide președinția spaniolă și în UE și președinția Argentinei în Mercosur, deci acea, a, această coincidență înlesnește reluarea negocierilor. La reuniunea pe care am avut-o în noiembrie, Liderii politici, mai ales președinta Argentinei, prim-ministrul spaniol, și-au exprimat angajamentul pentru a relua negocierile în vederea unei uh, încheiere acestora cât mai uh, curândă. Președinția spaniolă va face tot posibilul pentru a încheia un acord biregional. Deci va fi acordul cel mai mare și mai ambițios din lume, deoarece fluxul comercial și de investiții care ar crește ar afecta 700 de milioane de persoane. Deci, din punct de vedere cantitativ, acest acord are un potențial foarte mare în ceea ce privește îmbunătățirea comerțului internațional. Bineînțeles, noi am vrea să încheiem acest acord cu Mercosurul cât mai repede, însă nu, însă trebuie să fim realiști. Nu prea avem cum să ne imaginăm că aceasta se va întâmpla în următoarele șase luni. Însă putem să ne stabilim un obiectiv mai realist și anume cel de a reactiva aceste negocieri care sunt blocate din 2004 încoace, după cum știți și dumneavoastră. Obiectivul este să reinițiem acest dialog pentru a ajunge la un acord ambițios și echilibrat, compatibil, bineînțeles, cu regulile din cadrul Organizației Mondiale a Comerțului. Ceea ce privește acum legătura dintre comerț și mediul înconjurător. Este o temă foarte importantă pentru președinția spaniolă. Facem tot posibilul pentru a încuraja inițiativele actuale și vom încerca să nu se blocheze lucrările. Vom încerca să creștem numărul de țări care încurajează produsele ecologice pentru a combate schimbarea climatică. Însă, din cauza conferinței de la Copenhaga și a rundei de la Doha, nu cred că vom reuși să ajungem la niște rezultate concrete în timpul președinției spaniole. În orice caz, vom încuraja toate aceste inițiative în curs. Domnule Casac, mă bucur să vă văd. După vizita dumneavoastră de la Madrid, era puțin mai cald acolo decât aici, trebuie să spun. Deci în ceea ce uh, privește etichetarea privind originea produselor importante. O astfel de etichetare crește transparența, consumatorii sunt mai bine informați și pot alege astfel între un produs comunitar care e posibil să fie mai scump, însă se vede clar că e un produs uh, fabricat uh, Uh, respectându-se drepturile laborale, protejându-se mediul înconjurator. Deci poate să aleagă între un, un astfel de produs și un alt produs mai ieftin uh, care a fost produs fără să se țină cont de toate aceste cerințe. E clar că o astfel de etichetare nu e ușor de făcut, deoarece trebuie să uh, fim atenți, să nu inducem în eroare consumatorii, de asemenea trebuie să putem uh, controla ușor și nu trebuie să creștem obligațiile cu care se confruntă IMM-urile. La Consiliu încă nu există un acord. Comisia va trebui să revizească propunerea pentru a oglindi îngrijorările tuturor uh, țărilor membre. Bineînțeles, președinția spaniolă va încerca să țină cont de cerințele statelor membre. A, Sri Lanka acum. Deși știm că retragerea sistemului uh, GSP Plus uh, pentru Sri Lanka, situația drepturilor omului uh, nu ne permite să acționăm altfel. Legislația comunitară este foarte clară în această privință, trebuie să ne ajustăm la aceste prevederi deoarece altminteri am pierde credibilitatea acestui instrument. Cele șase luni dintre adoptarea regulamentului și retrarea efectivă a sistemului preferențial reprezintă totuși o ocazie deosebită pentru ca autoritățile sri lankeze să remedieze deficiențele existente. Deci dacă situația se va îmbunătăți, regulamentul nu va intra în vigoare, iar Sri Lanka va putea beneficia în continuare de acest regim preferențial pe care l-ar pierde. Bineînțeles, suntem dispuși să reconsiderăm această retragere a sistemului preferențial în momentul în care Sri Lanka va îndeplini convențiile prevederile din convențiile privind drepturile omului. Acum voi încheia referindu-mă la Cuba. Am spus că în timpul acestui semestru președinția spaniolă dorește să lanseze o dezbatere pentru a stabili liniile unui nou instrument care să ducă la niște relații noi cu Cuba și care să actualizeze cât mai mult uh, posibil poziția comunitară care oarecum a fost depășită. E o temă cu o mare dimensiune politică și cu siguranță va trebui să fie discutată în foruri mai înalte și nu doar strict comerciale. Uh, uh, uh, make notice of the eh, offering made by the Spanish government. Am luat notă de propunerea guvernului spaniol de a discuta cu Doamna Teresa Fernandez de la Vega, vicepreședinta Guvernului Spaniol, suntem încântați de această ofertă și sunt sigur că va fi foarte utilă întâlnirea. Acum trecem la trecem la cea de-a doua și ultima rundă de întrebări. De vreme ce suntem uh, constrânși de timp, aș vrea să vă rog să vă limitați la un minut și jumătate, cel mult două minute durata întrebărilor, astfel încât uh, Acum uh, dau cuvântul domnului David Martin de la Social Socialdemocrați. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și domnului ministru pentru răspunsuri foarte sincere și deschise. Am un comentariu și o întrebare. Uh, trebuie să spun că sunt de acord cu noastră în ceea ce privește Corea de Sud și că trebuie uh, să avem în vedere o evaluare rațională a uh, acordului de liber schimb înainte de a continua negocierile. În al doilea rând, în legătură cu Statele Unite, în legătură cu care prim-ministrul spaniol uh, spunea că își dorește să îmbunătățească relațiile comerciale. Până acum, uh, succesele au fost uh, destul de uh, limitate și vreau să vă întreb dacă doriți să faceți în continuare eforturi în această direcție. A doua întrebare aduce oarece divergențe între noi. Ați adus în discuție pro Columbia, însă e clar că acolo problema nu ține doar de drepturi sindicale, nu doar sindicatele suferă în Columbia, e vorba de apărătorii drepturilor omului, e vorba de femeile care sunt uh, victime ale războiului, sunt victime ale violurilor uh, colective și așa mai departe. Și uh, noi uh, avem o uh, poziție foarte fermă împotriva acestor uh, fenomene. De aceea, uh, nu știu în ce măsură ar fi binevenit un acord de liber schimb cu Columbia. Spuneți că uh, susțineți uh, introducerea unor clauze puternice în acest acord, dar uh, în acea situație doar uh, Comisia, la propunerea Comisiei și cu aprobarea tuturor celor 27 de state membre veți putea suspenda acest acord de liber schimb. Uh, odată semnat acest acord, va fi aproape imposibil să-l schimbați. Și nu aș recomanda să uh, urmați această cale. Înainte de a semna orice acord de liber schimb, trebuie să avem dovezi palpabile ale progreselor în respectarea drepturilor omului în acea țară. Da, dau acum uh, cuvântul domnului Daniel Caspari, PP da, uh, ca urmare a tuturor acestor remarci critice, aș vrea să clarific faptul că mai există oameni în această sală care recunosc progresele uh, făcute de Columbia din 1990 încoace. Ne-ați uh, spus câte ceva despre Corea de Sud la modul general, dar Uh, cum v-ați putea imagina uh, o astfel de negociere cu Cuba, de exemplu, astfel încât să putem uh, discuta eliminarea barierilor non-tarifare în calea comerțului cu această țară? Credeți într-adevăr că coreenii vor înlătura aceste bariere non-tarifare? Credeți că vom putea să punem din nou problema în aceiași termeni cu Cuba. Am ascultat în același timp foarte atent și dacă v-am uh, înțeles bine, ați spus că plănuiți uh, o nouă definire a uh, relațiilor comerciale pe termen mediu și dacă uh, mă uit în programul președinției spaniole, spune aici, uh, negru pe alb, citez, că se uh, va Uh, propune o nouă strategie pentru a face din acordurile comerciale un vehicul pentru uh, promovarea uh, valorilor europene. Deci, nu știam că Comisia plănuiește o nouă strategie pentru comerț extern, exterior. Acest lucru nu a fost menționat de președintele Barroso, de aceea aș vrea să știu uh, care este poziția Consiliului și care este poziția Comisiei pe această problemă. În ceea ce privește ACTA, acordurile comerciale de combatere a contrafacerilor, credeți că Consiliul va face posibil implicarea Parlamentului în uh, negocieri și în uh, tragerea de concluzii? Domnul Ianeș de la Socialdemocrați acum are cuvântul. Vă mulțumesc pentru intervenție, deoarece astfel am putut să lămurim foarte multe lucruri. Ați vorbit uh, foarte concret și concis, însă eu aș vrea să ne dați mai multe explicații în anumite cazuri și să vă pun și niște întrebări concrete în alte privințe. Dumneavoastră ați vorbit despre uh, faptul că doriți ca în 2010 să se ajungă la un acord în runda de la Doha. Asta e cea mai importantă bătălie, deoarece acordurile comerciale uh, mari sunt uh, foarte condiționate de runda de la Doha. Întrebarea este, e o condiție necesară, dar nu suficientă, însă aș vrea să știu dacă există uh, coeziune și consens cel puțin între cele 27 de state membre. E o temă delicată pentru că astfel Comisia să aibă un mandat clar la negocierile din 2010. O a doua întrebare acum, dacă îmi permiteți, în legătură cu o chestiune care ține mai mult de industrie. Eu sunt din uh, Sevilla, îi voi pune același, aceeași întrebare și ministrul, ministrului apărare, de apărare. E vorba de un proiect de avioane militare și întrebarea este legată de finanțarea acestui proiect. Deci dacă puteți să-mi răspundeți acum, foarte bine, dacă nu aștept un răspuns în scris. În ceea ce privește Columbia acum, Columbia și așa suferă de pe urma violenței, deci nu ar trebui să îi refuzăm acestui uh, popor deja lovit um, avantajele pe care le-ar putea aduce un acord comercial. Vă mulțumesc, domnul Peter Stasny de la PP. Thank you, Chairman. Uh... Mulțumesc, uh, domnule președinte. Domnule ministru, bun venit la Parlament și acceptați uh, urările mele de noroc și succes în uh, următoarele șase luni. Nu vreau să iau cuvântul, dar când uh, v-am ascultat răspunsurile, am început să mă tem pentru că trei dintre colegii mei au pus întrebări legate de Corea de Sud și există câteva discrepanțe. Dumneavoastră Ați uh, vorbit în termeni uh, laudativi despre acest acord și s-ar putea să, ca el să fie semnat înainte să-l putem analiza în profunzime. Există niște discrepanțe între cifrele avansate de Comisie și cele avansate de Consiliu. Uh, avem acum un nou uh, comisar care a spus și m-a bucurat acest lucru că uh, profitabilitatea acestor uh, acorduri merită analizată mai îndeaproape. Cum veți uh, uh analiza acest uh, acord și cum veți trage concluziile? În final, domnul Bernard Long, social-democrat. Mulțumesc. Uh, la finalul uh, expunerii dumneavoastră ați subliniat că Parlamentul European este centrul politicilor comerciale. Eu sunt mulțumit să aud acest lucru, desigur. Uh, deci prima întrebare pe care aș vrea să vă pun este cum doriți ca Parlamentul European să devină mai puternic în acest domeniu? în care nu există un acord interinstituțional. Cum putem deveni mai puternici în negocierile comerciale, de exemplu ACTA, negocierile cu Columbia, pentru că eu cred că aveți dreptate. Parlamentul trebuie să fie mai implicat odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. În ceea ce privește a doua întrebare privind ACTA, acordul ACTA, vorbeați despre protejarea drepturilor de proprietate intelectuală. În acest acord rezultatele pachetului telecomunicații pe care l-am negociat aici în Parlament uh, avem uh, oarece preocupări în legătură cu restricțiile uh, libertății de exprimare pe internet. Dacă ați putea să ne lămuriți în legătură cu acest felul în care se reflectă asta în acordurile ACTA. S-a vorbit uh, de asemenea despre securizarea uh, aprovizionării cu materii prime și uh, morfuri de prime necesitate. Uh, partenerii noștri uh, joacă dur și asta înseamnă că Uniunea Europeană trebuie să ia în considerare felul în care își poate asigura și securiza fluxul de materii prime. Cum uh, vedeți uh, realizarea acestui obiectiv. Mulțumesc. Acum Domnul ministru are cuvântul pentru a răspunde la întrebări, tot în 10 minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să încep această a doua rundă de răspunsuri, răspunzând la o întrebare adresată prima oară privind Canada. Spania încurajează aceste negocieri. Este vorba de primul acord de liber schimb pe care negociem cu un partener dezvoltat. Va deschide noi oportunități de afaceri în domenii foarte interesante, cum ar fi achizițiile publice, investițiile și serviciile. De asemenea, dorim să întărim garanțiile de protecție a drepturilor de proprietate intelectuală, precum și indicațiile geografice. Președinția spaniolă și-a luat un angajament clar și ferm pentru a respecta calendarul acestor negocieri. Referitor la comentariul făcut de domnul Caspari și întrebarea privind politica comercială pe termen mediu. Eu mă refeream, poate că nu am avut suficient timp pentru a lămuri acest lucru în doar 10 minute. Deci eu mă refeream la viitoarea strategie 2020 și la dimensiunea externă acestei strategii. Noi credem că dimensiunea externă a competitivității a noi strategii 2020 trebuie inclusă. Această dimensiune va trebui consolidată. Este o strategie pentru a elimina barierele legate de exporturile de bunuri și capitaluri, printr-o strategie de parteneriat comun între Comisie, statele membre și sectorul privat. Va trebui să lucrăm pentru a deschide piețele de achiziții publice, ce privește drepturile de proprietate intelectuală și industrială, inclusiv indicațiile geografice și va trebui să stabilim un cadru de competențe privind accesul la materii prime. Parlamentul European va trebui să joace un rol foarte important, după cum spuneam, deoarece a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona și, bineînțeles, va trebui să avem uh, avizul, avizele dumneavoastră, sugestiile dumneavoastră înainte de Consiliul European din primăvară. În această privință aș vrea să mă refer la comentariul domnului Lange privind participarea Parlamentului la dezbaterile de politică comercială. Președinția spaniolă are un angajament clar pentru a colabora în mod transparent cu Parlamentul, așa cum stabilește tratatul de la Lisabona. Suntem dispuși pentru a colabora strâns împreună cu Comisia și pentru a vă informa în legătură cu desfășurarea negocierilor comerciale. Statele Unite ale Americii. Domnul Martin m-a întrebat în legătură cu evaluarea relației pe care o avem cu SUA, mai ales Consiliul Economic Transatlantic. Domnule Martin, aveți dreptate, sunt de acord acest Consiliu Economic Transatlantic până acum nu a dus la roadele pe care le așteptam cu toții. Însă trebuie să reamintim că au existat o serie de factori care au încetinit uh, lucrările. Au coincis, de exemplu, negocierile de la runda de la Doha, au avut loc alegeri uh, și nu e și în SUA, agenda bilaterală, agendele bilaterale de asemenea au coincis, iar la ultima reuniune a Consiliului din uh, octombrie de la Washington, s-a reafirmat dorința celor două părți de a avansa pentru ca la următorul Consiliu Economic Transatlantic să se materializeze aceste propuneri. Vor, uh, această reuniune va avea loc în acest semestru. Credem că atribuirea acestui dosar noului comisar pentru comerț va fi un bun stimul pentru a încuraja relațiile economice transatlantice. Referitor acum la accesul la materii prime. Domnul Lange a menționat acest lucru de asemenea. Credem că această strategie comercială europeană trebuie încurajată pentru a garanta un acces nediscriminatoriu la principalii factori de producție sau materii de producție, uh, dat fiind impactul acestora asupra competitivității economiei. Ne îngrijorează furnizarea de materii prime în Uniunea Europeană și de aceea credem că e necesar să încurajăm o strategie europeană de materii prime pentru a garanta un acces nediscriminatoriu la principalele materii prime europene. Uniunea Europeană are nevoie de o aprovizionare sigură la un preț rezonabil aprionare cu materii prime. Acum mă voi referi la Columbia. Domnule Martin, cred că avem aceleași obiective. Și vă mulțumesc pentru comentariul dumneavoastră. Însă, diferența e mai mult de abordare și nu de uh, obiectiv. Obiectivul este același. Noi credem că ar trebui să încurajăm căi de înțelegere și de cooperare pentru a rezolva aceste probleme. Deci vrem să îi includem, deoarece excluzându-i, credem că obiectivele noastre ar putea avea de suferit. Vrem să înlesnim mecanisme care să ușureze participarea societății civile columbiene pentru a avansa în direcția cea bună și pentru a putea promova principii care ne sunt atât de dragi nouă, legate de drepturile omului și de dezvoltarea durabilă. Așa cum spuneam și mai înainte, domnule Moreiro, vice, prim vicepreședinta guvernului spaniol, va propus o întâlnire pentru a discuta uh, despre Columbia. Și pentru a încerca să vă convingă în legătură cu această chestiune. În ceea ce privește atribuirea creșterii de costuri, au loc acum negocieri. Eu nu particip direct ca negociator, Ministerul Apărării participă. În orice caz, avem încredere în faptul că vom ajunge la un acord. Este un proiect foarte important pentru Europa. Bineînțeles, sperăm să se ajungă la un acord. Lo que se refiere a la propiedad intelectual y el acta, în ceea ce privește proprietatea intelectuală și acordul comercial împotriva falsificării, așa numitul ACTA. Toate îngrijorările exprimate de Parlament și de Comisia dumneavoastră sunt uh, avute în vedere, bineînțeles, atunci când se elaborează poziția Uniunii Europene la negocieri. fiind conștienți de starea actuală a negocierilor, nu putem avansa în ceea ce privește anumite detalii ale temelor specifice. În orice caz, atunci când temele sunt de competență exclusivă sau comună a statelor membre, președinția, atunci când va negocia în numele statelor membre, nu se va da alături de la niciun efort pentru a se asigura că rezultatul final este conform acquis-ului dreptului comunitar. De asemenea, trebuie subliniat că deocamdată nu s-a încheiat niciun capitol, deci nimic nu a fost stabilit și nimic nu se va stabili atâta timp cât totul nu se va uh, stabili. Când vorbim despre un acord ambițios și global în cadrul rundei de la Doha, Credem că un astfel de acord ar putea crea noi oportunități comerciale pentru operatorii noștri economici și credem că ar putea genera beneficii și pentru țările în curs de dezvoltare. Beneficii de pe urma unei mai mari integrări comerciale și economice. Aceasta este calea pe care vrem să se îndrepte această rundă. De asemenea, participarea tuturor, membrii, tuturor membrilor OMC, în domeniul agriculturii și în toate domeniile de negocieri este important, e clar că se vor implica cu toții. Am depășit, nu cred că am depășit timpul, sper că v-am răspuns la toate întrebările, în caz că nu am făcut-o, vă pot trimite răspunsurile în scris. Vă mulțumesc pentru ospitalitatea care m-ați primit aici Vă mulțumesc de asemenea pentru întrebări și pentru comentariile dumneavoastră. Vă mulțumesc. Uh, this has been an excellent occasion to listen. A fost o ocazie deosebită de a asculta care sunt prioritățile președinției spaniole în domeniul comerțului. Vă mulțumesc pentru faptul că sunteți atât de dispuși să colaborați cu comisia noastră și poate că la un moment dat ar trebui să avem o serie de reuniuni cu domnul Alfred Rogoane, care este secretarul, secretarul general pentru comerț exterior, membru al comisiei Rusiei pentru Politică Comercială. Încă o dată vă mulțumesc. Și vă urez mult succes în timpul președinției dumneavoastră. Buena suerte! may we may I have attention please? Time's running. Vă rog frumos, nu avem mult timp la dispoziție și trebuie să avansăm cu punctele de pe ordinea de zi, astfel încât uh, trecem direct la punctul 14 de pe ordinea de zi, vorba de relațiile comerciale și economice cu Turcia. Avem aici un schimb de opinii cu domnul Metin Kazak, raportorul din partea grupului ALDE. Noi uh, suntem uh, comisia competentă pe fond. Acest uh, subiect nu a mai fost abordat de INTA în mandatul anterior. Deci, iată, a venit vremea ca relațiile comerciale cu un, un vecin atât de important să facă obiectul unui raport din proprie inițiativă. Vă rog foarte frumos. Vă rog foarte frumos. Să încetați cu discuțiile particulare în, în sală. Așa cum spuneam, deci, relațiile economice cu Turcia sunt uh, unice, nu doar pentru că vorbim aici despre o țară candidată la Uniunea Europeană, ci pentru că Turcia este una dintre puținele țări uh, pentru care mai există, care există o uniune vamală. E adevărat că mai avem, avem unele chestiuni restante cum, foarte importante, cum ar fi dreptul de proprietate intelectuală, uh, unde avem uh, unele probleme și unde e nevoie de cooperare sporită. Dau cuvântul domnului uh, raportor. Patru minute. Și după aceea continuăm discuția. Domnule raportor, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnul președinte a, a vorbit pe bună dreptate despre relațiile economice și comerciale cu Turcia, spunând că acestea uh, au o importanță crucială. Turcia este cel de-al șaptelea partener comercial al UE, iar volumul comerțului bilateral se ridică la peste 100 de miliarde de euro. Turcia este a cincea destinație de export pentru Uniunea Europeană și a devenit al șaptelea furnizor al Uniunii Europene în 2009. Între 2008 și 2009, volumul comerțului între Turcia și Uniunea Europeană a cunoscut o scădere considerabilă din cauza crizei financiare în mare parte, din cauza scăderii cererii europene și diversificării geografice a comerțului turc. Totuși, statisticele arată că Uniunea Europeană reprezintă totuși 42% din volumul de comerț exterior al Turciei. Mai mult, Uniunea Europeană este una dintre cele mai mari surse de investiții străine directe pentru Turcia. Fluxul de investiții străine directe care se îndreaptă către Turcia a înregistrat o creștere semnificativă în 2009, de 88% în 2009, Scopul acestui raport este o evaluare a relațiilor economice și comerciale cu acest partener comercial foarte important, care este un partener uh, tradițional în imediată vecinătate a Uniunii Europene, cu o mână de lucru din abundență și foarte calificată și uh, noi dorim înlesnirea unor schimburi comerciale de pe urma cărora să profite atât Uniunea Europeană cât și Turcia. O să abordez trei aspecte foarte importante în ceea ce relațiile economice și comerciale. Uh, în această scurtă introducere. În primul rând este vorba de Uniunea Vamală, barierele non-tarifare și cooperarea regională. În primul rând, Turcia, așa cum a spus și noastră domnule președinte, este singura țară, în afară de Andorra și San Marino, care sunt legate de Uniunea Europeană printr-o Uniune Vamală. Această Uniune este în vigoare din 1996 iar baza sa o reprezintă protocolul de la Ankara din 1963. Turcia, ca și Uniunea Europeană, profită de avantajele acestei uniuni uh, vamale, dar uh, această cooperare în cadrul Uniunii Vamale nu este perfectă. Avem numeroase mize, de pildă acordurile de liber schimb reprezintă o mare provocare pentru cele două părți, fiindcă Turcia, nefiind încă membru al Uniunii Europene, nu poate să fie într-adevăr angajată în negocierile privind acordurile de liber schimb cu țările terțe, dar are totuși obligația de a adopta acorduri semnate deja de Uniunea Europeană cu aceste, păr- cu aceste țări terțe. Uniunea Europeană nu are mecanisme care să garanteze semnarea acestor acorduri de liber schimb, între aceste țări terțe și Turcia. Iar în acest raport uh, doresc să propun, să fac unele recomandări pentru îmbunătățirea cooperării și a, cons- și a consultării reciproce a mecanismului de luare de decizii și uh, a soluționării uh, conflictelor. Dat fiind numeroasele schimburi pe care le-am avut cu Comisia Europeană, Comitetul Economic și Comitetele uh, European, Comitetul European Economic și Social, ONG-uri europene și uh, turce, sunt convins că vom putea găsi o soluție. Barierele tehnice au un impact negativ asupra competitivității și aduc pierderi economice Uniunii Europene și turcii. În uh, în lumea afacerilor europene ne confruntăm cu probleme în ceea ce privește măsurile de salvgardare, antidumping, ajutorul de stat, subvențiile și așa mai departe. Toate aceste uh, probleme vor fi soluționate și împreună sperăm uh, să găsim uh, soluții la aceste probleme în urma recomandărilor făcute. În ultimul rând, domnule președinte, vreau să spun că Turcia este un actor foarte important în zona Mării Negre, în Asia Centrală și în zona Caucazului, precum și Orientul Mijlociu și în zona Mediteraneană. Reprezintă uh, un liant comercial, precum și cultural, istoric și politic cu aceste țări uh, și Uniunea Europeană, iar Turcia și Uniunea Europeană pot beneficia de pe urma acestei cooperări în, uh, într-o, într-un sistem în care ambele părți au de câștigat. Mulțumesc foarte mult, domnul președinte. Haideți să uh, dăm uh, cuvântul comisiei acum. Două minute, aveți cuvântul. Thank you, Chairman. Domnul Afioan Salone. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum ați spus și dumneavoastră și domnul raportor, nu numai că Turcia este candidată la Uniunea la aderare, ceea ce face ca relațiile între Uniunea Europeană și Turcia să fie speciale. Nu numai acest lucru, dar Turcia este și un partener comercial foarte important al Uniunii Europene, care s-a dezvoltat în cadrul acestei uniuni vamale, unice din punct de vedere a importanței sale, dacă o comparăm cu alte uniuni vamale pe care le are Uniunea Europeană cu, două țări, cu, cel, cu alte două țări. Um, și asta face ca relațiile comerciale să fie foarte speciale. Nu o să reamintesc acum cifrele care au fost menționate, care sunt de acord și care demonstrează importanța relațiilor comerciale între uh, Turcia și Uniunea Europeană. Trebuie spus, uh, în egală măsură, că Uniunea Europeană este cel mai important partener comercial al Turciei și asta de departe. Deci uh, Uniunea Europeană conduce acest clasament de departe. Uh, Relațiile comerciale au crescut uh, semnificativ în ultimii ani, chiar dacă în 2009 s-a înregistrat o anumită scădere, dat fiind uh, criza economică și financiară, dar tendința este ascendentă și semnalele sunt pozitive în uh, ultimii ani. Așa cum s-a spus, în cadrul acestor relații comerciale, e normal să existe și unele probleme, unele neînțelegeri, să spunem așa. Dar uh, anormal este faptul că unele neînțelegeri nu își vor găsi rezolvarea într-o perioadă rezonabilă. Iar aici e nevoie de îmbunătățiri pentru Um, a rezolva aceste neînțelegeri, aceste bariere comerciale. Este foarte interesant um, acest uh, raport și concluziile sale sunt um, așteptate cu nerăbdare de către noi, pentru că am putea găsi aici o, aici o cale de îmbunătățire a relațiilor comerciale între Uniunea Europeană și Turcia. Vă sunt la dispoziție pentru a vă furniza informații uh, la solicitare și suntem gata să participăm la discuții după publicarea raportului. Mulțumesc uh, foarte mult. Because I thought that two minutes might be too short. Um, bun, nu v-am întrerupt pentru că m-am gândit că două minute e prea puțin timp uh, la dispoziția dumneavoastră. Acum am să dau cuvântul uh, raportorilor, raportorilor din umbră, începând cu PP, dar colega noastră nu este aici. Grupul Social Democrat, domnul Balzani, cred că următorul pe listă care e prezent, Robert uh, Sterling. Da, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, uh, aș vrea să spun că e bine să amintim faptul că acest raport se referă la relații economice și nu are nimic de a face cu cererea Turciei de aderare la Uniunea Europeană. Turcia deja se bucură de uh, relații aprofundate comerciale cu uh, Uniunea Europeană, care, reprezint, care este destinatara la jumătate dintre exporturile acestei țări. Uh, de asemenea, Uniunea Europeană este în capul listei și la importul din această țară în anii 90, uh, cred că în 95 am semnat acordul comercial, am sprijinit acest acord în Parlament și aș vrea să continui să sprijin uh, adâncirea acestor relații comerciale. De aceea sunt încântat uh, de faptul că Comisia a venit cu această propunere și cu acest raport. În dacă sunt sau nu propuneri de includere a agriculturii și a serviciilor pentru că de, de câte ori aud cuvântul agricultură, deși sunt uh, agricultor uh, la origine, uh, mi se pare că lucrurile pot să o ia la vale foarte rapid și de aceea sunt întotdeauna foarte precaut și aș fi vrut să aud părerea Comisiei în această privință. În ceea ce privește implicarea Euromed. Cred că Turcia trebuie să cadă de acord cu ceilalți parteneri din Euromed în această privință. deși ar trebui să se alinieze acestor parteneri înainte de a merge mai departe. Da, am să mă opresc aici pentru a asculta părerea Comisiei în legătură cu agricultura. Mai dorește cineva Spune președintele să ia uh, cuvântul în acest, uh, în acest moment. Domnul Higgins. Guie. Foarte pe scurt, domnule președinte, trebuie să spun că în orice dezbatere privind relațiile comerciale cu Turcia, trebuie să amintesc Comisiei că există preocupări uh, în legătură cu aspectele legate de drepturile omului, de chestiuni uh, de drepturi civile în Turcia, de atitudinea guvernului de la Ankara în legătură cu aceste probleme și nu cred că aceste probleme ar trebui trecute cu vederea în uh, vreo discuție a acestei comisii în legătură cu acordul. E problema uh, poporului curd, a acestei minorități și a drepturilor sale. E vorba de problemele drepturilor lucrătorilor, drepturilor sindicale în Turcia și mai sunt probleme serioase în aceste privințe. Guvernul uh, turc uh, se înțelege foarte bine cu majoritatea uh, guvernelor europene în legătură cu politica neoliberală aplicată în domeniul comercial. Foarte multe corporații au fost privatizate în Turcia, însă în urma acestui proces foarte, multă, foarte mulți lucrători și-au pierdut locurile de muncă. Există foarte mulți uh, foști angajați uh, din uh, domeniul producției de alcool și tutun care în acest moment fac greva foamei și vreau să aduc această chestiune în discuție să vă spun că vocea lucrătorilor din Turcia trebuie să fie auzită în, în ceea ce privește aceste uh, aspecte dureroase. dau da, cuvântul domnului Higgins. Da, mulțumesc. Cred că domnul Stern e foarte modest în uh, sprijinul său pentru Turcia atunci când spune că sprijină acest acord comercial. Sigur că Partidul uh, Conservator din uh, Marea Britanie este în favoarea uh, includ uh, aderării Turciei la Uniunea Europeană. Aș vrea însă să spun uh, și am să repet și în alte ocazii că dacă avem așa o relație strânsă cu Turcia oricum, dacă jumătate dintre exporturile turcești ajung oricum în Uniunea Europeană, fără ca Turcia să fie membru al Uniunii, atunci nu mai este uh, chiar așa o nevoie stringentă ca Turcia să devină membru. Există, cum spunea și colegul meu, considerente de natură uh, de, democratică și socială uh, care se opun aderării Turciei vreodată la Uniunea Europeană și de aceea nu cred că Nu uh, trebuie să vă mai spun eu care ar fi problemele integrării unei uh, țări cu o populație de uh, peste 70 de milioane de locuitori și cu o economie în țara în care se află cea a Turciei. Da, mulțumesc. Comisia, două minute. În legătură cu pozițiile adoptate de diversele grupuri politice. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte concis nu cred că ține de comisie să se bage atunci când vine vorba despre uh, acest uh, raport, uh, acest aviz din proprie inițiativă pe care îl discutăm astăzi. Nu am niciun comentariu de făcut în legătură cu subiectele menționate aici. Și în cele din urmă îi dau cuvântul uh, domnul Cazac, domnului Cazac, raportorul nostru, pentru concluzii. Mulțumesc, domnule președinte. <laughs> E adevărat că... Da, am două minute la dispoziție. Simt că e un uh, subiect delicat acesta al Turciei și e de înțeles acest lucru, dar aș vrea să vă reamintesc că există deja un aviz Uh, un raport anual cu privire la Turcia, care a fost discutat în sânul Comisiei pentru uh, Relații Externe și uh, în cadrul căruia toate aceste probleme politice, drepturile omului și așa mai departe sunt puse pe larg. Scopul raportului meu la Comisia INTA a fost de a analiza relațiile economice și comerciale doar din punct de vedere economic și comercial. Cum pot aceste relații să se dezvolte pe mai departe? Cum pot fi rezolvate problemele care persistă la nivel tehnic, pur tehnic, în cooperarea dintre noi și să vedem care este o abordare care să ne ducă la o, uh, o situație în care toată lumea să aibă de câștigat toate problemele legate de negocierile de aderare, chestiunile politice, nu sunt un obstacol în calea dezvoltării acestor relații economice și comerciale. Acesta este scopul nostru și aș vrea să fac apel la colegii noștri să aibă exact aceeași abordare a acestei chestiuni. Mulțumesc! Aș vrea să vă reamintesc uh, calendarul audiere publică în martie, proiect de aviz în aprilie, termen limită pentru amendamente în mai, discutarea amendamentelor în iunie și vot în această comisie în iunie anul acesta. Vă mulțumesc foarte mult. Haideți să ne întoarcem la punctul 13 al ordinii noastre de zi. Discuție privind, deci vorba de un schimb de opinii privind sistemul SPG+, Plus, și Columbia. Schimb de opinii cu un număr de invitați eh, care au fost aleși de către coordonatori. După cum știți, Uniunea Europeană a acordat eh, anumite pref, eh, statuturi preferențiale unor state începând din 1971, mai ales Uh, pentru a încuraja dezvoltarea durabilă și buna guvernanță. Acum acest sistem GSP Plus aduce um, noi uh, preferințe tarifare sub forma uh, unor reduceri sau chiar eliminări a taxelor vamale pentru a încuraja dezvoltarea țărilor în curs de dezvoltare care doresc să implementeze standardele internaționale în domeniul drepturilor omului în domeniul drepturilor mun- dreptului muncii, a dezvoltării durabile și bunei guvernanțe. Aceste uh, acorduri sunt acordate cu anumite condiții pe care trebuie să le îndeplinească țările destinatare. În primul rând, trebuie să implementeze toate convențiile enumerate în anexa 3 a acestui program. În al doilea rând, trebuie să ratifice uh, aceste convenții, să pună în aplicare prevederile lor și să monitorizeze uh, în mod regulat uh, respectarea prevederilor uh, lor. Acest regulament prevede de asemenea retragerea temporară a unora sau a tuturor beneficiilor GSP Plus dacă acel stat nu mai respectă convențiile internaționale sau dacă acea uh, prevedere de drept internațional nu este uh, aplicată în mod coerent. Sigur că există îngrijorări privind respectarea drepturilor omului în Columbia, mai ales în ceea ce privește protecția uh, lucrătorilor și drepturile sindicale. De aceea Parlamentul a decis să organizeze o serie de schimburi de opinii în uh, legătură cu uh, această clauză preferențială pentru Columbia, la care să invităm ambasadorul Columbiei și uh, organizații neguvernamentale uh, interesate, având în vedere noile uh, atribuții ale Parlamentului în domeniul comerțului și având în vedere faptul că uh, acordarea uh, clauzelor preferențiale va fi uh, votată de Parlament după monitorizarea aplicării reglementărilor internaționale în statele vizate. De aceea am invitat câțiva vorbitori cu experiență care ne pot aduce cunoștințe pentru a ne ajuta să înțelegem situația din Columbia pentru a ne permite să luăm o decizie informată în această uh, direcție. Enrique Alveiro Franco Valderrama este primul vorbitor. Președintele Sindicatului Agricultorilor și Crescătorilor de Animale, directorul, uh, apoi directorul uh, pentru drepturile omului la, uh, care se ocupă, uh, care lucrează în cadrul Uniunii uh, uh, Naționale a Sindicatelor din Spania. După ei vor uh, vorbi domnul Franco Valderrama. Fiecare dintre acești experți vor avea la dispoziție 8 până la 10 minute, deci urez bun venit invitațiilor noștri și vă mulțumesc că uh, pentru a fi dat curs uh, acestei uh, invitații. Enrique Franco Valderrama, deci este primul nostru vorbitor. Buenas tardes. Quiero agradecerle a presidente vor este oportunitatea care se ne da ca... Bună ziua, mulțumesc foarte mult uh, domnului președinte pentru faptul că ne-a dat ocazia să vorbim în fața dumneavoastră aici și uh, să vă schimbăm poate părerea. O să vorbesc despre, despre domeniul agricol în țara mea. Eu reprezint sectorul uh, producției de banane precum uh, și uh, uh, sectorul manufacturier, textile și haine, îmbrăcăminte. În primul rând, aș dori să limpezesc un aspect. Ne aflăm aici ca reprezentanți ai organizațiilor sindicale Am putea spune că este o îndrăzneală din partea unui sindicat uh, mic uh, să ia cuvântul, dar uh, um, nu putem avea auzi glasul, numai glasul majorității. În 2006, acțiunea noastră sindicalistă a ceroteze acordul comercial uh, de liber schimb cu um, SUA, iar um, acesta a fost adoptat uh, într-o majoritate, majoritate covârșitoare, chiar și de către opoziție. Deci majoritatea colombienilor um, sunt pentru acordul de liber schimb, acordul de comerț liber, astfel încât uh, nu putem spune că ar trebui să se suspende negocierile între Uniunea Europeană și Columbia. Delegația noastră nu reprezintă majoritatea lucrătorilor, trebuie spus acest lucru. Mișcarea sindicală, din păcate, în Columbia este foarte slabă. Un procent foarte mic al lucrătorilor um, fac parte din uh, mișcarea sindicală deci noi uh, nu suntem la fel de bine organizați ca în Europa, de pildă. Iar uh, la ultima plenară din uh, noiembrie, um, o altă mișcare sindicală s-a hotărât să participe la discuții Eh, vreau să vă spun că majoritatea columbienilor sunt pentru aceste tratate pentru care s-a votat în 2006, iar eh, majoritatea sunt eh, lucrători. Și acești lucrători nu se opun negocierilor cu Uniunea Europeană. Îngrijorează de asemenea eliminarea sistemului preferențial față de țara noastră, deoarece dacă s-ar face acest lucru, ar crește șomajul și cel mai mult ar avea de suferit aceiași lucrători. Prin urmare, în momentul de față avem mari probleme economice, politice și sociale și de aceea credem că trebuie menținut acest sistem de preferințe până când se va semna un acord comercial cu Uniunea Europeană. În últimas, las lo que man... În ultimul rând, prin uh, atitudinea pe care au față de tratat, lucrătorii uh, și sindicaliștii arată că acest uh, acord este un vector capitalist de exploatare. Dacă e să avem în vedere acest lucru e imposibil să existe un adevărat comerț între țări în condiții inegale. Țările subdezvoltate au de suferit de pe urma acestor uh, acorduri. Doar așa poate fi explicat, doar prin această atitudine poate fi explicată respingerea practic viscerală a acestor negocieri. Atunci când vorbim de poziții politice și ideologice, trebuie semnalat faptul că acest sector, care și-a semnalat opoziția față de guvern, a încercat să-ți elaboreze politica. Acum suntem în campanie electorală pentru a-i alege pe deputați în alegerile din martie și acestea sunt niște acțiuni de denunț și să faci niște anunțuri, niște denunțuri a acestor um, acorduri este o acțiune politică. În ceea ce privește drepturile umane, omului. În Columbia nu există o operațiune de exterminare și de genocid împotriva sindicaloștilor, așa cum au spus unii. E un adevărat mit. În Columbia sindicaliștii ca și alte sectoare din societate, suferim de pe urma unei violențe foarte puternice care ne afectează de decenii. Nu doar sindicaliștii sunt afectați. Noi suntem unul din sectoarele în care practic s-au înregistrat cele mai puține victime. Dacă e să vedem uh, omuciderile, între 86 și 2008, 534 de mii de persoane au uh, fost ucise. Pentru Școala Națională Sindicală și mai ales pentru CUD, care contabilizează datele de la an la an, um, există discrepanțe față de cifrele citate. Putem discuta și uh, dacă vă întâlniți cu sindicaliștii, aceștia vor spune că din anii 80 încoace numărul acestora a scăzut foarte mult. Deci înainte erau 30% dintre lucrători, acum sunt 2% practic sindicalizați. Sindicaliști suntem doar 0,007% din totalul columbienilor asasinați. Deci nu putem spune că sindicaliștii sunt afectați mai mult. Nu, intensitatea violenței este de trei ori mai mică în cazul sindicaliștilor decât în restul populației. De asemenea, nu sunt de acord cu cei care spun că sindicalismul este ocupația cea mai periculoasă din Columbia. Rata de omucideri a sindicaliștilor este asemănătoare cu cea din țările din nordul Europei. Conform unor date ale procuraturii, în 2005, în Columbia au fost asistați 2000 și ceva de comercianți, 1500 de angajați, 900 de agricultori, 800 de persoane cu meserii diferite, 545 de uh, constructori, de zidari, 400 de studenți, 400 de guerrieros, sute de studenți, de șoferi, 230 de alte meserii. Deci, în total, să fii sindicalist e mai periculos decât să fii zidar, uh, student sau altceva. Pe toți ne doare moartea violentă a colegilor, inclusiv a sindicaliștilor. Însă nu avem cum să susținem asemenea inepții în legătură cu sindicalismul în Columbia și moartea acestora. Peste 2500 de sindicaliști au fost asasinați în Columbia din 1983 încoace. E cifra pe care o știe toată lumea. Însă nimeni nu știe că mii de alți columbieni au fost asasinați de violență, alți comercianți sau de alte meserii. De asemenea, se spune că dacă numărul de sindicaliști uciși va scădea, de asemenea vor scădea și uh, crimele și asasinatele în general. E o logică perversă încurajată de cei care susțin toate acestea. Aceste persoane sindicaliste care au fost asasinate sunt asasinate din alte motive, nu din cauza sindicalismului. Sunt de multe ori probleme legate de delinvența comună, pur și simplu. Uh, Vă mulțumesc. Domnul Alberto Fanegas, directorul centralei unitare de lucrători din Columbia, CUT, CUT. Vă mulțumesc! Bună ziua tuturor! Vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-a făcut-o această comisie. Vă mulțumesc în numele Central Unitarea de Trabajadores. Am acum ocazia de a aduce mărturii în legătură cu asasinarea sindicaliștilor columbieni. E un aspect important care trebuie avut în calcul atunci când se discută dacă se va aproba sau nu un tratat de liber schimb cu Columbia, între UE și Columbia. Înainte de a începe și cu tot respectul față de cei prezenți, aș vrea să lămuresc un lucru în legătură cu prezența în această dezbatere a domnului Albeiro Franca de la CGT. A fost dezmințit înscris de organizația sa, SGT. Dumnealui nu poate vorbi în numele acestei organizații privind tratatul de liber schimb care este negociat de Columbia și de UE. Domnul Franco vorbește aici în calitate de persoană privată. Noi, ca sindicat, ca central de sindicate, trebuie să ne exprimăm îngrijorarea în legătură cu situația drepturilor omului și cu încălcarea libertății sindicale. În Columbia, practic, e imposibil să înființezi un sindicat. Contractele de muncă, practic, au fost eliminate, iar dreptul la grevă nu are cum să fie exercitat. De asemenea, dreptul la negocieri colective a fost eliminat progresiv. E o situație care a fost constatată de zeci de ani de zile de către Organizația Internațională a Muncii, de către ONU și de către organizațiile pentru drepturile omului. Columbia este întotdeauna un caz critic în ceea ce privește încălcarea drepturilor omului, ale sindicaliștilor și ale activiștilor pentru drepturile omului. La ultima conferință a Organizației Internaționale a Muncii, în martie 2009, Columbia a fost inclusă pe lista de 25 de țări care încalcă cel mai mult libertățile sindicale și drepturile omului ale lucrătorilor. Și asta s-a întâmplat învingând poziția guvernului care desfășoară o campanie diplomatică pentru a-și spăla imaginea și se, pentru a se prezenta ca o țară care respectă drepturile omului. Asta se face prin manipularea statistică a cifrelor. Faptele arată foarte clar că drepturile omului sunt încălcate. 30% din Deputații din partidul lui Uribe sunt acum în închisoare din cauza legăturilor cu paramilitarii. Departamentul Administrativ de Securitate a interceptat ilegal comunicațiile magistraților, jurnaliștilor, sindicaliștilor și a conducătorilor opoziției. Peste 1700 de asasinate extrajudiciare unor tineri nevinovați de foarte multe ori, militarii care practic au fost compromiși au fost lăsați în libertate. Practic sunt cazuri de impunitate, iar Jorge Noguera, directorul Agenției de Securitate, a fost investigat deoarece a ă, oferit ă, paramilitarilor liste cu sindicaliști care au fost asasinați. 60% din sindicaliștii columbieni au fost asasinați în cele două mandate ale președintelui Uribe. 573 mai exact. În 2009 au fost uciși 40 de afiliați și conducători sindicali. În 2008 49, iar în 2007 au fost uciși 39 de sindicaliști. Toate aceste cazuri se mențin, sunt uh, obiectul unei impunități. Sunt omucideri, într-un procent de 90%. Guvernul spune că există 270 de sentințe. Dacă le revizuim, ne dăm seama că ne referim la autorii materiali ai acestor crime. Iar 99% din cazuri, autorii intelectuali sunt nepedepsiți autorii acestor 2734 de ucideri, de, de omoruri de sindicaliști. Deci în acești trei ani, 10.000 de încălcări la viața și integritatea fizică a columbienilor au avut loc. Ce concluzie putem trage? Zi de zi are loc o încălcare a drepturilor umane ale acestor sindicaliști. Doar în sectorul personalului uh, din învățământ au fost asasinați în medie un cadru didactic săptămânal de peste 5 ani. Noi am denunțat în fața instanțelor naționale și internaționale faptul că statul colombian este responsabil, este coautor. Prin omisiune este responsabilul constituțional. Statul trebuie să le garanteze viața cetățenilor. Însă uitați-vă spre uimirea noastră, în acest context, guvernul se prezintă drept victimă, iar în multe uh, situații s-a demonstrat că agenți statali sunt cei care au încălcat drepturile omului. Să vă menționez unul din multele cazuri în care justiția a acționat greșit. Este vorba de trei sindicaliști din Arauca care în 2003 au fost prezentați ca fiind uh, omorâți în luptele cu gheria. În ziua de astăzi există sentința în care înalți comandanți militari au fost condamnați din cauza faptului că au săvârșit o omucidere extrajudiciară. Aceasta este situația. Și peste 400 de organizații, printre care cele trei uh, confederații sindicale, organizații pentru drepturile omului și reprezentanții ai societății civile, ne-am pronunțat pentru nesemnarea unui tratat de liber schimb între UE și Columbia. De asemenea, uh, Confederația Europeană a Sindicatelor ne sprijină și Confederația Internațională a Sindicatelor este de partea noastră. Trebuie să semnalăm faptul că existența acestei crize umanitare a fost hotărâtoare pentru a suspenda sau pentru a nu aproba acordul de liber schimb între Columbia și SUA cu Canada, cu grupul ECTA. De aceea suntem îngrijorați. Este o situație contradictorie în care s-ar implica Uniunea Europeană. Uniunea Europeană, de-a lungul istoriei, și-a luat angajamente pentru respectarea drepturilor omului. Tratatul constitutiv stipulează existența acestor drepturi. Sistemul, în sistemul GSP Plus există clauze de drept al muncii și de drepturile omului, clauze nerespectate de guvernul columbian. Nu a existat voința politică pentru a respecta GSP Plus. Cum putem crede atunci că vor exista motive pentru a respecta clauzele dintr-un tratat de liber schimb? Am înțeles că Uniunea Europeană a hotărât să renunțe la sistemul preferențial GS Plus pentru Sri Lanka. E bine, eu cred că există motive mai întemeiate pentru a face același lucru și în cazul Columbiei. Deci cerem în primul rând să se suspende sistemul GSP Plus, să se deschidă o anchetă privind drepturile omului și în al doilea rând să se întrerupă orice negociere a unui tratat de liber schimb cu Columbia. Îi cerem Uniunii Europene să nu distrug acest consens internațional împotriva tratatului de liber schimb cu Columbia. Lucrătorii acestei țări suntem convinși că drepturile omului sunt o valoare pe care trebuie să o împărtășim cu toții. Suntem recunoscători pentru această ocazie deosebită de a ne pronunța aici și vă urăm mult succes în deliberările dumneavoastră. Vă mulțumesc! Thank you. Thank you, Mr. Venegas. uh, now we have the positions of the two parties. Mulțumesc. Um, acum avem două poziții divergente, așa cum ne așteptam. Acum începem um, uh, uh, discuțiile cu domnul Carlos Trojillo Garcia, ambasadorul Columbiei la Uniunea Europeană. Excelența dumneavoastră, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Aveți între 5 și 7 minute. Vă mulțumesc mult, domnule președinte. Aș vrea să vă transmit un salut deosebit de cordial dumneavoastră și tuturor membrilor Comisiei pentru Comerț Internațional. Îi salut de asemenea pe oaspeții dumneavoastră astăzi aici. Și aș vrea să reiterez mulțumirile pe care Columbia le dă uh, Parlamentului European pentru interesul pe care îl aveți față de situația din țara noastră. Vă cer în mod oficial, domnule președinte, să îi informați pe toți membrii acestei comisii în legătură cu documentele care arată statistic că situația s-a îmbunătățit în țara mea. Doresc ca aceste informații să poată fi uh, consultate în liniște de către toți cei interesați de situația din Columbia. Astăzi uh, discutăm uh, despre Columbia într-o comisie care se ocupă de comerț. Columbia este o țară prietenă pentru dumneavoastră, care dorește să-și extindă frontierele, care dorește să subscrie la acorduri comerciale cu diferite țări ale lumii. Columbia dorește să încheie acorduri de protecție a investițiilor, Columbia dorește de asemenea să încheie acorduri prin care se elimină dubla impozitare, în sensul în care această rețea de mecanisme și de acorde economice și comerciale vor contribui la îmbunătățirea situației din Columbia, vor genera noi oportunități, noi instrumente pentru a combate violența, vor îmbunătăți astfel în mod substanțial situația drepturilor omului în Columbia. Pe de altă parte, Uh, mulțumim, faptului că, mulțumim pentru faptul că ni s-a acordat uh, sistemul GSP+. Ni s-a recunoscut astfel uh, lupta împotriva drogurilor și aș vrea să spun astăzi încă o dată că noi sprijinim cu tărie principiul răspunderii împărtășite și profit de ocazie pentru a lansa un apel Parlamentului European pentru a avansa împreună uh, în lupta împotriva acestei probleme internaționale a, a drogurilor. Cooperarea cu Columbia este o cale pentru a îmbunătăți situația drepturilor omului. Apărarea drepturilor omului este o cauză universală. Statul, guvernul și societatea colombiană împărtășesc acest principiu. De aceea Columbia este o țară deschisă pentru supravegherea internațională. De aceea toate agențiile ONU sunt prezente pe teritoriul țării noastre. Din acest motiv, de asemenea, facem parte din sistemul interamerican de drepturi ale omului, recunoaștem competența Curții Interamericane, recunoaștem competența Comisiei Interamericane pentru Drepturile Omului și din acest motiv suntem activi în Consiliul ONU pentru drepturile omului, în care ne-am supus voluntar la, scru- la supravegherea tuturor statelor membre din uh, ONU pentru a se evalua um, respectarea drepturilor omului în țara noastră am prezentat în mod voluntar, după un an, un raport în care se actualizează rezultatele la care am ajuns voluntar în cadrul Consiliului pentru Drepturile Omului de la ONU. Violența din Columbia ne îngrijorează cel mai mult pentru noi, deoarece ne afectează direct, iar cei uși, uciși sunt compatrioții noștri. Facem tot posibilul pentru a depăși această violență. De asemenea, suntem siguri că îmbunătățirea situației drepturilor omului în Columbia depinde de um, momentul în care vom pune capăt acestei violențe. Și ar vrea să subliniez aici că Acordurile, tratatele de liber schimb sunt o cale de a pune capăt acestei violențe. Prin aceste acorduri se generează noi oportunități, apar noi investiții, se generează noi locuri de muncă. Mulți columbieni se retrag din comerțul ilegal de droguri și astfel se creează un, un nou mediu de pace, liniște, care astfel duce la îmbunătățirea situației drepturilor omului. E clar că există poziții contrare și de aceea, domnule președinte, vă cer uh, oficial să îi informați pe toți membrii acestei comisii în legătură cu raportul cel mai recent al Organizației Mondiale a Muncii, făcut uh, făcut de către comisia de experți care examinează respectarea convențiilor și tratatelor. În acest raport se recunoaște în mod explicit că în Columbia situația s-a îmbunătățit, că violența a scăzut în general și că de asemenea a scăzut violența împotriva sindicaliștilor. Ca să închei, domnule președinte, trebuie să vă spun că marea majoritate a columbienilor sprijină acordurile de liber schimb. Studiile independente arată că atunci când uh, compatrioții mei sunt întrebați în legătură cu acest lucru, 72% dintre ei sunt în mod clar pentru încheierea unui acord de liber schimb. Iar cei care se opun au o opinie respectabilă din punct de vedere respect, uh, democratic, însă marea majoritate vor un astfel de tratat. Prin uh, consolidarea acestor uh, mecanisme de natură economică, întreaga situație din Columbia va avea de câștigat. Please. Uh, now I'll give the Dau acum uh, cuvântul domnului Alberto Ceavaria din partea Asociației Industriale a Antreprenorilor. Aveți cuvântul 5-6 minute. Gracias, señor presidente. Vă mulțumesc, domnule președinte. E o adevărată onoare să mă exprim aici în numele patronatului colombian. E pentru prima oară când avem ocazia să o facem. Noi, um, întreprinzătorii colombieni, ne-am luat un mare angajament uh, față de tratatele comerciale, de asemenea respectăm aceste tratate și convențiile internaționale, mai ales drepturile omului. În ultimii 15 ani am lucrat uh, intens pentru a găsi niște mecanisme de integrare și nu doar în Columbia, ci și la nivel internațional, Columbia este o țară care suferă de foarte mult timp de pe urma violenței și de aceea încercăm să avem o viziune și o orientare diferită. Vrem să transmitem valorile noastre restului societății pentru ca produsele și serviciile noastre să fie recunoscute um, prin valorile prin care se identifică comunitatea internațională. Am lucrat la programe de cooperare de mai mulți ani, din 2001, cu resurse oferite de guvernul suedez. Am avut un program bipartit cu lucrătorii colombieni, cu sprijinul întreprinzătorilor și sindicaliștilor suedezi pentru a îmbunătăți relațiile la muncă. În cadrul Organizației Mondiale a Muncii, din care fac parte, din Consiliul de Administrație, de asemenea sunt membru al Comitetului de Libertate Sindicală, deci pot să vă spun că în ultimii ani am încercat, am făcut tot posibilul pentru a ajunge la acorduri. În 2006 am obținut un acord tripartit la care au subscris uh, lucrătorii, patronii și guvernul. În acest acord am subliniat necesitatea de a îmbunătăți justiția, de a combate impunitatea pentru o serie întreagă de delicte, mai ales împotriva delictelor uh, legate de sindicaliști. Am încercat să-i protejăm pe aceștia și am creat diferite comisii în Columbia pentru a exista căi suficiente de recurs, pentru a avea un sistem de protecție și pentru a îmbunătăți anchetele am uh, făcut tot posibilul de asemenea pentru a modifica legislația. Martorul nostru este Organizația Mondială a Muncii, care în ultimii trei ani a avut o prezență permanentă în țara noastră. Directorul Departamentului pentru Norme a prezentat un raport privind Columbia în care se sublinează progrese considerabile, iar la ultima conferință a acestei organizații, Columbia a primit o notă um, de satisfacție în conformitate cu Convenția 86. Sunt roadele unui proces pe care noi l-am elaborat și l-am pus în practică. Anul trecut am organizat uh, mai multe reuniuni pentru negocierile legate de salariul minim și deși nu s-a ajuns la un acord, cele trei uh, organizații sindicaliste și patronatele au semnat o declarație comună, declarație pe care aș dori să o împărtășesc și cu Parlamentul European. În această declarație am uh, subliniat importanța de a avea o inflație cât mai redusă. Anul trecut a fost de 2%. În, acest de- în această declarație am stabilit o agendă de lucru pentru anul acesta într-o comisie de concertare în domeniul muncii. Am cerut de asemenea să se revizuiască politicile guvernului venezolian legate de restricțiile comerciale față de Columbia. Peste 5 miliarde de exporturile noastre către Venezuela se ridică la peste 5 miliarde de dolari. Sunt afectați, vă dați seama, foarte mulți lucrători. În această declarație, de asemenea, am respins orice formă de violență și, de asemenea, am manifestat faptul că nu trebuie sprijinite grupurile teroriste în, de către grupurile politice. Am arătat clar că vrem să luptăm împotriva clandestinității. Aproape 50% din lucrătorii colombieni lucrează la negru fenomen pe care vrem să îl combatem. Închei spunându-vă că patronii columbiani lucrează în programe de responsabilitate socială. Avem programe lansate în 2004 și vă pot spune că din veniturile brute pe care le are un grup important de întreprinderi columbiane, deci 2,7% din aceste venituri sunt pentru programe uh, care depășesc uh, cerințele stricte ale legii. Domnule președinte, dorim ca în următorii ani să avem programe de cooperare. Și nu dorim doar beneficii unilaterale, vrem acorduri integrate, precum acordul de asociere pe care UE îl oferă Columbiei. Vă mulțumesc! Acum vor lua cuvântul membrii acestei comisii. Am o problemă însă, deoarece am hotărât să acordăm o oră acestei discuții. Însă acum văd că șapte persoane au cerut să ia cuvântul. Două minute fiecare Asta ar însemna 14 minute și nu avem acest timp. Vă rog, deci, să treceți direct la subiect, să nu faceți uh, prezentări de ordin general. Deoarece suntem aici, în primul rând, pentru a asculta pe oaspeții noștri. Trebuie să le lăsăm ceva timp pentru răspunsurile la întrebările noastre. Încep cu domnul Carlos Falva de la PP. Vă mulțumesc. Voi încerca să fiu cât mai succint. Câteva reflexii. Cred că situația din Columbia e dificilă, lucru pe care îl recunoaștem cu toții. În ceea ce privește drepturile omului, e clar că nu există o societate perfectă. Prin urmare, să dăm dovadă de realism și să ne gândim că lucrurile pot evolua. Din acest punct de vedere, Cred că perspectiva prin care putem percepe crimele săvârșite în Columbia din 2000 încoace, lucrurile stau pozitiv. Omuciderile s-au redus cu 45% în ultimii ani și dacă e să ne uităm la sindicaliști, această reducere e de peste 81%. Prin urmare, cred că trebuie să recunoaștem munca, guvernul, eforturile guvernului colombian pentru a combate violența que hemos conocido y que es que la ONU De asemenea, trebuie subliniat un fapt cunoscut și anume că ONU îi va propune Mexicului să adopte modelul colombian de protecție a ONG-urilor și a presei. Mal no lo estará haciendo gobierno. Asta înseamnă că guvernul colombian nu se descurcă așa de rău, dacă chiar ONU îi dă drept model. De asemenea, cum a spus domnul ambasador, marea majoritate a poporului colombian sprijină acest acord de liber schimb. Prin urmare, credem că e o acțiune democratică, se încurajează astfel inițiative cu care sunt de acord uh, columbienii. Acest acord va duce la îmbunătățirea situației și nu trebuie să le refuzăm această șansă columbienilor. Danke, Herr Schön, Herr Vorsitzender. Wenn wir Mulțumesc, domnule președinte. În momentul în care acordăm prefer, un, un statut preferențial unei țări, înseamnă că aceasta este un fel de răsplată pentru o situație favorabilă din țară sau îmbunătățiri. Iar în acest caz trebuie să ne asigurăm că uh, acționăm uh, cu uh, pricepere în momentul în care, iată, situația um, această țară se confruntă cu fenomenul violenței și ce se întâmplă, aș vrea să, să întreb, cu sistemul judiciar, judiciar în momentul în care aceste um, crime nu sunt investigate cum trebuie, nu sunt achetate cum trebuie. Trebuie să existe o separare clară a puterilor în stat între autoritățile statale, iar aici am unele îndoieli. Uh, fiindcă în momentul în care, fiindcă se pare că există legături puternice între, între arepa militară și paramilitară în Columbia. Sunt cazuri de corupție la nivel înalt în Columbia și se pare că 30% din uh, membrii uh, guvernului au relații cu, cu paramilitarii. Dacă citim uh, biografiile politicienilor din Columbia, ne dăm seama cât de strânse sunt legăturile cu paramilitarii. Și atunci ne punem unele întrebări. Bun, timpul uh, alocat se scurge astfel încât, uh, cum spuneam, trebuie să existe o separare foarte clară între guvern și organizații teroriste. Miss, Mrs. Catherine Beard, Aldi. Thank you, Chairman. Doamna Karin mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să vorbesc pe scurt. Vă mulțumesc foarte mult pentru uh, prezențele pe care le-ați făcut și pentru faptul că ne-ați explicat uh, situația uh, SPG-urilor, SPG pentru că eu, ca membru nou, nu prea am înțeles cum stau lucrurile. Mi-a fost greu să înțeleg acest sistem. Dar iată, am un document de la Comisie în care se spune că uh, beneficiarii SPG Plus trebuie să fie, uh, să fie ratificat și pus în vigoare în mod eficient 27 de convenții internaționale în ceea ce privește drepturile omului. Știu că nu avem mult timp, uh, astfel încât o să mă opresc aici, dar vreau să vă spun că sunt uluită, pentru că săptămâna trecută am participat la o reuniune în care se analiza situația Sri Lankei. Iar acolo la numai uh, șapte, ani, șapte luni după um, sfârșitul unui uh, război uh, civil, noi suntem gata să le retragem aceste drepturi. Sunt uluită pur și simplu pentru că lucrurile sunt foarte clare. Au, auzim mărturii despre încălcarea drepturilor, drepturilor omului, despre uciderea sindicaliștilor, a profesorilor și așa mai departe, despre confiscările de teren, strămutări. Uh, dovezile sunt uh, infinite, iar pe de altă parte guvernul spune că nu, lucrurile nu stau așa. Nu uh, eu sunt cea care ar trebui să decid aici, aș dori însă comisia să să uh, ancheteze aici, să analizeze situația. Noi avem un, uh, un acord, aș vrea să știu când va începe comisia uh, a, acțiunile de anchetă și în momentul în care va demara, va demara comisia, putem să demarăm și noi. Mulțumesc. Următorul vorbitor din partea verzilor. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. În momentul în care există amenințări cu sancțiuni pentru călcarea drepturilor omului, mă surprinde întotdeauna să, că a, uh, regimurile autoritare își apără lucrătorii. Pe de o parte este vorba despre, despre faptul că Uh, există încălcări ale drepturilor omului și aici și sunt, uh, sunt lucrători. Mie îmi pare mm, foarte surprinzător acest lucru. Uh, condițiile de lucru și, salari, și salari, salariile trebuie să fie protejate de sindicate. Iar aici ni se spune, dar nu mai, nu mai avem mulți sindicaliști în Columbia. Dar uh, uh, toți cei care au rămas ar trebui să, să primească premiul Sakharov din partea Parlamentului European, pentru că, iată, uh, când, când ne dăm seama ce se întâmplă de hărțuirea sistematică a acestor oameni, ar trebui să fie cu toții laureați. Iată, deci, în această situație în care ne confundăm cu o situație gravă în ceea ce privește drepturile omului și drepturile sociale, eu cred că toate statisticile, chiar dacă ne uh, arată că numărul de omucideri a, a scăzut foarte mult. Cred că acest argument este morbid. Atâta timp cât Columbia este țara în care uh, avem numărul cel mai mare de, de omucideri în rândul sindicaliștilor, atunci nu ar trebui să avem uh, standarde duble, pentru că dacă, dacă putem să facem, uh, dacă da, noi ar trebui să suspendăm acordurile de liber schimb atâta timp cât, cât, uh, cât desfășurăm niște anchete, cât analizăm situația, pentru că uh, violența socială este, este în creștere și și trebuie să avem um, să avem anchete sociale în acest sens. Îmi pare foarte rău că socialiștii spanioli uh, apără interesele companiilor spaniole. Vorbitorul este întrerupt. Din partea ECR are cuvântul. Thank you, Chair, again in Czech. Ian, mulțumesc. O să vorbesc uh, cehă, dacă îmi permiteți. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Înainte de a adresa întrebarea, vreau să manifest îndoiele privind datele statistice care ne-au fost prezentate. Cred că acestea trebuie analizate mai în profunzime trebuie analizat modul în care se efectuează aceste statistici. Dacă, de exemplu, eu sunt ucis uh, în afara Parlamentului European, în afara acestei clădiri, uh, voi fi înregistrat ca uh, o mucidere, ca o a unui cetățean ceh și nu unui membru al Parlamentului European, astfel încât trebuie să analizăm mai concret situația, să vedem dacă s-a înregistrat o îmbunătățire sau nu, dar, în primul rând, statisticile trebuie să fie mai de încredere. Iată, deci ele nu mă conving deloc. Acestea fiind spuse, mă întreb uh, care este um, efectul evenimentelor din spatele acestor statistici asupra industriei columbiene și, și efectele retragerii sistemului SPG+, plus, care ar fi efectele asupra lucrătorilor și sindicaliștilor. Acest lucru nu s-ar opune intereselor uh, sindicaliștilor. Sunt de acord cu antevorbitorul care a spus că situația este asemănătoare celei din Sri Lanka. Dar nu sunt de acord cu acțiunile care au fost luate împotriva Sri Lankei și nu aș fi de acord ca asemenea acțiuni să se ia împotriva Columbiei. Domnul Howitz are cuvântul. Sigur că dorim să avem relații bune cu Columbia. Dorim <clears throat> să semnăm un acord cu Columbia, însă mă tem că nu este momentul. Faptul că uh, apărătorii uh, drepturilor omului însă în Columbia sunt uh, uh, victime ale răpirilor nu reprezintă o, o, un argument Uh, din partea uh, Organizației Internaționale a Muncii am uh, auzit că există foarte multe incidente în care sunt implicați sindicaliști că se desfășoară o anchetă și că rezultatele vor apărea în noiembrie. Cât din, câte dintre aceste cazuri au fost aduse în fața justiției? Către ambasadorul Columbia acum. Dar fiindcă sunteți membri ai Convenției uh, ONU pentru uh, drepturile omului, de ce uh, nu sunteți în stare să apărați drepturile omului? Și sunt sigur că și Comisia va avea de răspuns la o întrebare. din moment ce aveți un document de 50 de pagini care stă mărturie privind abuzurile uh, din Columbia, faptul că uh, vi s-a cerut uh, o anchetă în uh, o anchetă în Columbia și ați uh, refuzat. Există oameni care spun că va fi în regulă să avem un acord uh, Uh, de liber schimb, pentru că acesta va conține clauze de uh, respectarea drepturilor omului și vom putea să-l suspendăm în orice moment. Dar dacă așa stau lucrurile, de ce ne recomandați să încheiem totuși un acord uh, de liber schimb, din moment ce aveți mărturii în legătură cu încălcarea drepturilor omului? Din partea verzilor, doamna Lucas, Sigur că noi uh, încercăm să vedem cum, este, cum să facem să uh, convingem autoritățile colombiene să atingă standarde mai ridicate de apărare a drepturilor omului. Dacă continuăm cu clauza GSP Plus, dacă continuăm cu negocierea acordului de liber schimb, cred că este o recompensă nemeritată pentru Columbia. Domnul ambasador a spus foarte clar și convingător când a spus că Columbia merită un acord de liber schimb, dar a fost mai puțin convingător în ceea ce privește apărarea drepturilor omului în țara sa. Am auzit uh, din partea celui de-al doilea vorbitor uh, date cutremurătoare despre nivelul uh, violențelor Sindica... Uh, am primit și o scrisoare din partea Uniunii Sindicale Europene care uh, ne-a avertizat uh, în legătură cu um, asasinatele care continuă în Columbia într-un ritm nemai întâlnit împotriva uh, sindicaliștilor. Din 68 de sindicaliști asasinați în 2008, 39 sunt columbieni. Aș vrea să-l întreb pe domnul ambasador cât dintre uh, asasini sunt uh, agenții ai statului, câți uh, dintre lucrători sunt sindicaliști. Uh, când va uh, înceta guvernul să descurajeze mișcarea sindicală? Și așteptăm în continuare decizia Comisiei de a investiga aceste aspecte și sunt pentru retragerea clauzei GSP Plus și pentru înghețarea uh, negocierilor privind acordul de liber schimb. Dar foarte pe scurt vreau să vă spun și eu că contribuția domnului Valderama a fost uimitoare, care s-a uh, prezentat aici uh, ca fiind purtătorul de cuvânt al lucrătorilor și a minimalizat ceea ce se întâmplă de fapt în Columbia am auzit uh, o cifră, 2% și anume uh, proporția de sindicaliști printre activi, uh, lucrătorii din Columbia. Am auzit despre uh, hărțuirea și asasinarea celor care luptă pentru organizarea lucrătorilor din, uh, din uh, această țară. Aceștia sunt uciși, sunt uh, răpiți, tocmai pentru a crea o atmosferă de teamă, de intimidare, care este numai în beneficiul oamenilor de afaceri care exploatează lucrătorii într-o astfel de, în astfel de condiții. e clar că există implicarea din partea organizațiilor paramilitare a brigăzilor morții, așa cum sunt ele numite. Toate acestea sunt probleme la care domnul ambasador nu s-a referit. Dar trebuie să ne gândim și la responsabilitatea corporațiilor uh, europene care au acolo filiale și ce uh, rol au ele în acest proces de intimidare a sindicaliștilor se pare că toate aceste companii care uh, își desfășoară activitatea în Columbia sunt complice la acest tip de activități și activitatea lor ar trebui anchetată. Domnul Rinaldi, acum, da, mulțumesc, domnule președinte. În legătură cu această situație și cu discuția pe care o purtăm, lucrurile sunt foarte complicate și ceva nu mi este foarte clar. Columbia este o țară din America Latină în care există un nivel intolerabil al violenței. Sigur că nu am uh, uh nu doar guvernul, ci toate autoritățile uh, colombiene trebuie trase la răspundere. Și așa cum s-a spus, cifrele vorbesc de la sine. Cam 60% dintre sindicaliști uh, dintre sindicaliștii uciși în întreaga lume sunt colombieni. Și cred că dacă analizăm această țară în paralel cu Sri Lanka, Apropo, eu sunt uh, împotriva uh, ridicării clauzei GSP Plus pentru Sri Lanka. Cred că ar trebui să analizăm, să luăm în considerare adoptarea unor măsuri uh, de altă natură pentru aceste țări. În ceea ce privește negocierile pentru acordul de liber schimb, cred și vreau să spun că comis, ca și comisie de resort ar trebui să luăm inițiativa și să depunem o întrebare orală pentru a avea o discuție în plenară în februarie sau martie uh, pe această temă, astfel încât să avem cadrul instituțional pentru această discuție, să analizăm ce înseamnă sprijinul uh, Uniunii Europene în această țară. Nu trebuie să aruncăm doar pe numerii Comisiei această responsabilitate, pentru că Comisia uh, este una proaspăt mandatată. Da, cred că este o idee bună să avem o întrebare orală pe această temă. Domnul Emilio Menendez. Mulțumesc, domnule președinte. Îi spuneam lui David Martin că cererea domnului nu a fost înregistrată. Există date obiective care arată că în Columbia s-au încălcat drepturile omului. Avem însă două percepții diferite în această privință. Unii cred că drepturile omului sunt încălcate în continuare cu complicitatea directă sau indirectă a statului. Celălalt punct de vedere este că, deși uh, grozăviile trecutului au fost oribile, au existat îmbunătățiri și că statul colombian a început să acționeze pentru a putea uh, lăsa în urmă acest uh, trecut regretabil și că o face prin instrumente juridice și uh, administrative. Eu sunt din cel de-al doilea grup și cred că și alți membri ai comisiei. Eu cred că trebuie să sprijinim noua acțiune a guvernului colombian. De aceea, calea cea bună este să aprobăm un tratat de liber schimb cu o clauză de supraveghere a drepturilor omului și cu un sistem permanent de monitorizare și de consultări. Din punctul meu de vedere, ideea ar fi să includem Columbia și nu să o excludem. Deoarece guvernul colombian, îndurerat de trecutul său, începe acum un nou drum către viitor. Un viitor de conviețuire pașnică și nu voi abuza acum de timp, nu cred că are rost să mai uh, insistăm. Eu cred că din punctul meu de vedere s-a spus totul. David Martin, îmi cer scuze. Nu am uh, văzut că ați cerut cuvântul. Da, foarte rapid uh, câteva întrebări. Ultimul uh, vorbitor dintre oaspeții noștri a spus că a prezentat o listă impresionantă de aspirații pentru îmbunătățirea dialogului social și pentru protejarea sindicatelor. Vreau să întreb de ce nici uh, unul, niciunul dintre elementele de pe această listă nu este uh, un obiectiv, ci doar o aspirație. Și uh, aș vrea să știu ce uh, dorește guvernul să facă pentru a atinge aceste uh, aspirații. Alți uh, antevorbitori au spus uh, înaintea mea că dacă Situația drepturilor omului s-a îmbunătățit remarcabil în uh, Columbia. De ce? Mm, guvernul colombian nu cere comisiei să desfășoare o anchetă uh, exhaustivă privind situația drepturilor omului în această țară, astfel încât să vedem lucrurile într-o lumină cât mai uh, clară și transparentă. Mulțumesc, cred că Acum trebuie să ascultăm și poziția Comisiei, dar pentru că suntem uh, în primul rând aici pentru a îi asculta pe vorbitorii invitați și pentru că rămânem fără timp, nu îmi permit să mai dau Comisiei decât uh, vreo trei minute. Pentru că trebuie să răspundă la anumite întrebări care s-au pus aici. Dacă, de exemplu, această clauză, acest statut uh, GSP Plus um, este um, deja meritat de Columbia sau dacă se pune la cale o anchetă așa cum au uh, cerut uh, câțiva membri ai comisiei noastre. Wow, um, așa, de la uh, directorul în cadrul Digi Trade, va lua cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să spun că am ascultat cu atenție schimburile de idei din această după amiază. Comisia a analizat foarte atent informațiile disponibile din diverse surse în ceea ce privește felul în care Columbia implementează obligațiile ce decurg din GSP Plus și uh, convențiile, cele 27 de convenții relevante privind drepturile omului. Am uh, adopt Uh, am uh, examinat de asemenea rapoarte din partea unor organizații internaționale pentru drepturile uh, omului. Sigur, situația din Columbia e departe de a fi perfectă. Există câteva domenii în care suntem îngrijorați de ceea ce se întâmplă. Este în același timp clar că S-au făcut și progrese uh, remarcabile din partea guvernului în punerea în aplicare a acordurilor și în eliminarea anumitor uh, deficiențe identificate de organizațiile internaționale. Uh, Comisia are un dialog intensiv cu guvernul colombian în ceea ce privește respectarea drepturilor omului și uh, părerea Comisiei că acest dialog a încurajat guvernul uh, să ia măsuri uh, nu face decât să dovedească efectul uh, pozitiv al acestor uh, uh, discuții. Comisia consideră că pentru guvernul uh, colombian includerea, acordarea acestei clauze GSP Plus reprezintă o încurajare, ceea ce nu este cazul pentru Sri Lanka de unde nu am primit semnale uh, încurajatoare nici înainte, nici după uh, desfășurarea anchetei. De asemenea, nu credem că sunt două cazuri care pot fi comparate. Situațiile politice și contextul uh, diferă între aceste două țări foarte, foarte mult. Deci, credem că politica de angajament dă rezultate și credem că Columbia merită să-i se acorde o șansă de a pune în aplicare recomandările Organizației Internaționale a Muncii și uh, trebuie încurajată să pună de asemenea în aplicare și să monitorizeze mai strâns uh, prevederile <clears throat> convențiilor privind drepturile omului. Iată un punct de vedere uh, concis al Comisiei, spune președintele ajungem uh, la finalul acestei discuții și am să le dau uh, din nou cuvântul principalilor doi uh, invitați în aceeași ordine. Domnul Franco, aveți cinci minute la dispoziție. Mr. Valderam, Mr. Franco Valderam. Domnule Franco Valderam, aveți cuvântul. Sí. Muchas gracias. Vă mulțumesc. Aș vrea să adaug următorul lucru. Comunicatul la care s-a referit colegul Baniegas, în care se spune că SGT ne dezminte, este un comunicat din 4 mai 2009, cu ocazia unei vizite pe care noi am făcut-o aici. E clar că de atunci, de când am început intervenția, am spus clar că eu nu vorbeam aici în numele niciunei confederații sindicale. Am spus de asemenea că această confederație s-a schimbat și a modificat uh, atitudinea față de tratatele de liber schimb. Uh, această schimbare intervenind la sfârșitul anului 2009. Ce să vă spun acest lucru, deoarece Văd că ați scos acest comunicat de pe pagina de internet, însă ați modificat data acestui comunicat. În ceea ce privește controversele pe care le avem cu colegii noștri de la CUT, e clar că sunt uh, stigmatizați de multe ori adversari atunci când nu ai argumentele necesare pentru a dezbate așa cum trebuie. Aș vrea să vă reamintesc de asemenea că în cadrul SGT confederația noastră reprezenta majoritatea reprezentanților în sectorul privat. Și majoritatea reprezentanților acestui sector sunt pentru tratatul de liber schimb. Și indiferent ce se va face față de aceste acorduri comerciale, pozitiv sau negativ, 14 milioane de lucrători vor fi afectați, din care 95% nu sunt membri ai sindicatelor. Aș vrea să lămuresc un lucru. În regiunea în care eu uh, trăiesc de 25 de ani cu lucrătorii din sectorul uh, bananelor, fac parte dintr-o organizație sindicală care cred că este majoritară uh, sau eventual a doua ca mărire. E vorba de Uravama, de o zonă de producție a bananelor. În anii 90 am suferit de pe urma violenței în această regiune, violență cauzată de gherila, uh, FARC și Armata de Eliberare Națională, ELN. Din 2001 încoace, nu a fost uh, ucis niciun conducător uh, sindicalist, niciun activist din cauza activităților sindicale. Nu au existat arestări arbitrare. Am intrat în grevă și ne-a fost uh, respectat dreptul la grevă de către autorități. Ne-am certat cu uh, patronii noștri privind acordurile de muncă și am fost recunoscuți atât uh, cei de la CUT cât și noi. Și trebuie de asemenea să mai lămuresc un lucru. Există un document anex în care eu sunt uh, uh, acuzat că aș fi trimisul domnului Uribe. Acest document nu e din 4 ianuarie, ci din iunie 2009. Iar cel care semnează, Guillermo Rivera, este acum candidat la postul de senator. Nu el este președintele acestei organizații, o altă persoană a fost numită. Este un document care este fals. Și se menționează acest document, deoarece sectorul pe care eu îl reprezent s-a opus unei grevei responsabile organizată timp de 12 zile în uh, mai-iunie 2009. Când ne-am opus uh, acestei greve, am fost uh, acuzați, așa cum se poate vedea și în acest document. Acestea sunt practicile oportuniste și nepoliticoase ale colegilor de la CUT în țara noastră. Din păcate așa stau lucrurile. Însă noi suntem gata pentru a dezbate la nivel național, dar și internațional, în orice context. Și tocmai de asta suntem aici, pentru a apăra o cauză, deoarece ne doare inima pentru ce se întâmplă în țara noastră, ne doare sufletul din cauza morților de acolo. Bine ați venit la această dezbatere și suntem la dispoziția dumneavoastră pentru a discuta. Vă mulțumesc. Pentru a încheia, domnul Alberto Vanegers, 5 minute. Aș vrea să modific, să reiterez un lucru. Cele trei confederații de sindicale unite în CUT s-au pronunțat pentru a-i solicita comunității internaționale și naționale să ne lase să ne exprimăm îngrijorarea noastră. Nu avem cum să premiem uh, și să îi dăm această garanție acestui guvern care a fost uh, acuzat de Amnesty International, de Confederația Europeană a Sindicatelor. Există de asemenea rapoarte ale activiștilor pentru drepturile omului raport uh, finanțat de serviciile de cooperare externă ale Uniunii Europene. Deci nu e vorba doar de sindicaliști. Noi luptăm pentru o muncă demnă și decentă, dar și ziariștii și magistrații, sectorul uh, studenților, populația indigenă, toate aceste sectoare reprezentate în aceste organizații sunt, suntem cu toții acuzați, mulți sunt întemnițați și asesinați, asasinați. De aceea avem o campanie internațională pentru a-i apăra pe apărătorii drepturilor omului în Columbia. Și de aceea noi am spus că opinia Confederației noastre este că nu ar trebui să se semneze acest acord de liber schimb cu Columbia și vă cerem acest lucru. Domnul ambasador Trujillo a manifestat faptul că e gata să accepte orice vizită, orice studiu în domeniul drepturilor omului. Îl întreb dacă în negocierile privind uh, tratatul de liber schimb, deci de ce nu se referă la ancheta făcută? De ce constatările din această anchetă nu sunt baza pentru un proces uh, politic și comercial? Deși guvernul ar trebui să Uh, fie gata să se facă un astfel de studiu înainte să se semneze tratatul de liber schimb. Când în Columbia lucrătorii au lansat acțiuni pentru a-și apăra drepturile, deoarece în anumite regiuni situația practic este de sclavie. Ați cunoscut poate greva uh, persoanelor care taie um, trestea de zahăr. Aceste persoane au ajuns în situația în care nu aveau contract de muncă. Ei prestează un serviciu unor uh, întreprinderi administrate de către sindicalistul între ghilimele Franco. Sunt cooperative în care lucrătorii se asociază și își uh, oferă serviciilor prin intermedii, prin intermediari, către companiile de zahăr. Iar lucrătorii, la sfârșit, primesc un salariu practic foarte redus. Și din această sumă trebuie plătit totul la cooperativă. Și așa ajung să fie exploatați de cei care conduc cooperativele. 15.000 de lucrători, de persoane care tăiau trestia de zahăr, au lansat o grevă. Cum a reacționat președintele Uribe? A spus că această grevă nu era un conflict de muncă, ci o acțiune subversivă. Niște forțe întunecate erau în spatele acestei greve. Noi am spus, da, erau niște forțe întunecate. Uh, erau lucrători afrocolumbiani care se săturaseră de această situație lipsită de demnitate și de exploatare. Și acești oameni au fost reprimați și a trebuit să acționăm la nivel național și internațional să protejăm viața acestor oameni, deoarece Uh, au ieșit, uh, au ieșit în stradă lucrătorii cu familiilor, cu femeile și cu copiii. Uitați-vă cum au fost stima, stigmatizați. Aceasta este cultura antisindicalistă care există în rândul uh, conducătorilor Columbiei. Sunt persecutați aceștia, acești lucrători pentru niște acțiuni legitime. În ceea ce privește impunitatea și procuratura. 270 de sentințe, însă 98% din cazuri sunt cazuri de impunitate. În acest rând, dacă vrem să facem dreptate pentru cele 2700 de cazuri, ar trebui să așteptăm câteva zeci de ani. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru o discuție foarte deschisă și, cred, fructuoasă până la urmă. Suntem cel puțin mai bine informați în acest moment în legătură cu situația din Columbia și ne putem contura o poziție proprie privind uh, concesiile sau uh, clauza GSP Plus pentru Columbia. Aș vrea să mulțumesc oaspeților noștri, mai ales uh, celor uh, doi vorbitori principali din această seară. Iată că închidem acest uh, subiect de pe ordinea de zi și trecem mai departe la punctul 15 Aș vrea să îmi acordați atenția dumneavoastră. Cei care părăsesc sala ar trebui să facă acest lucru în liniște și cât mai rapid cu putință. Și vă rog, nu eh, discutați eh, între dumneavoastră în sală. Deci, vă rog, cei care doresc să părăsească uh, sala să o facă acum. we are approaching the end of our meeting, but... Ne apropiem de finalul întâlnirii noastre, dar nu am ajuns încă acolo, așa că vă rog, haideți să continuăm. Punctul 12. Noi evoluții în domeniul achizițiilor publice. O problemă care de care se ocupă Comisia IMCO deci lucrăm la un aviz pentru uh, IMCO. Uh, Raportarea este Margot Fata Hantlick pentru PPE. Problema achizițiilor publice a devenit una foarte importantă în comerțul internațional, deși uh, volumul acestor schimburi nu intră în, sub incidența uh, reglementărilor Organizației Mondiale a Comerțului, și uh, acordurilor uh, multilaterale. China, de exemplu, nu face parte încă din acest tip de uh, acord uh, multilateral și va fi nevoie de o revizuire a acestui program. În, uh, însă această revizuire a fost înghețată în urmă cu trei ani. Comisia a redeschis acest, acest subiect în octombrie anul trecut. Sigur că achizițiile publice și comerțul internațional uh, sunt subiecte interconectate. Noi suntem Comisia uh, aflată într-o poziție privilegiată pentru a indica acele probleme care au impact asupra achizițiilor publice uh, pe piețele interne și uh, viceversa. De aceea s-a cerut avizul nostru și uh, am să dau imediat cuvântul doamnei raportor. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt foarte mulțumită că pot să vorbesc pe această temă. Până în această după amiază uh, am avut uh, o audiere publică la Comisia IMCO, unde am uh, participat și am ascultat cu interes ceea ce aveau de spus experții în legătură cu directivele în vigoare și despre impactul tratatului de la Lisabona sau lipsa de Uh, necesitate pentru prevederi suplimentare. Acestea sunt chestiuni care țin de piața internă și uh, raportorul IMCO, IMCO dorește să se concentreze asupra lor. În timpul audierii, unul dintre experți a ridicat problema problemelor uh, implicării internaționale, iar uh, asta este o problemă de care mă ocup și am fost uh, încântată să uh, pot participa la acea reuniune. Aș vrea să vă explic poate câteva uh, puncte care apar în raportul, uh, în avizul meu. Piața Uniunii este dominată de principiul deschiderii, iar statele terțe pot participa la licitații în conformitate cu legislația europeană și cu acordurile naționale privind uh, achizițiile publice. Piețele din uh, țările terțe nu sunt întotdeauna deschise în aceeași măsură către companii europene și acolo unde avem acorduri cu partenerii comerciali, această reciprocitate este mai mult sau mai puțin garantată. Întreprinderile europene, companiile europene vorbesc însă despre dificultăți în accesarea piețelor din uh, țările terțe. Această situație este una dificilă, mai ales în acele țări cu care nu avem uh, acorduri obligatorii privind achizițiile publice. De adesea se folosesc în aceste țări practici uh, restrictive care pun și mai multe obstacole în calea accesului pe piață. De exemplu, China recent a introdus un sistem de acreditare a produselor locale inovative care favorizează produsele acreditate în vederea achiziției publice. Asigur că acest lucru favorizează întreprinderile locale, întreprinderile chineze, iar companiile noastre se tem că prin acest uh, sistem de acreditare și înregistrare pot fi dezvăluite uh, sau furate secrete tehnologice. Cred că ar trebui să ne concentrăm uh, asupra acordurilor multilaterale în cadrul uh, Organizației Mondiale a Comerțului. Negocierile sunt însă foarte dificile și durează mult, de aceea va trebui să așteptăm rezultatele negocierilor. Aș vrea să încurajez Comisia Europeană să continue aceste negocieri fără a uita însă care sunt obiectivele noastre. Această deschidere a piețelor din uh, țările terțe ar trebui să încurajeze uh, această deschidere a noastră pentru uh, țările terțe, ar trebui să încurajeze și fenomenul reciproc, nu așa? pentru ca și companiile să, europene să beneficieze de această deschidere în aceeași măsură în care beneficiază companiile străine. În cazul în care această reciprocitate nu se manifestă, trebuie să impunem restricții pentru că nu putem permite o situație în care companiile noastre trebuie să concureze pe piețele europene cu companii din țările terțe, iar aceste companii nu sunt nevoite să concureze cu companiile europene pe piețele proprii. Companiile europene ne spun că în acest uh, fel companiile uh, din țările terțe folosesc practici uh, neloiale pe piețele locale. Se încurajează protecționismul în acest fel și de aceea cred că este necesară o anchetă în această problemă și ar trebui să nu uităm acest lucru. Sigur că sunt deschise comentariilor dumneavoastră și vreau să vă reamintesc că termenul limită pentru amendamente este 29 ianuarie la prânz. Deci, aștept comentariile dumneavoastră. Mulțumesc! Da, dau cuvântul acum raportorului din umbră social-democrați, domnul Gheorghe Cutaș. Domnule președinte, mulțumesc. În primul rând aș vrea să o felicit pe doamna raportor pentru activitatea sa. Vreau doar să adaug un principiu pe care, sau câteva principii pe care le consider importante pentru acest raport, în uh, acest aviz. În, cred că ar trebui uh, inclus principiul uh, achizițiilor publice selective, prin includerea posibilității ca să utilizăm uh, achizițiile publice ca vehicul al promovării dezvoltării durabile. Chiar astăzi am avut o dezbatere lungă pe această temă și de aceea cred că este bine să includem și în acest aviz prevederi privind respectul uh, drepturilor fundamentale și al uh, drepturilor sociale, acelea incluse în acorduri internaționale, precum cele ale uh, Organizației Internaționale a Muncii sau Declarația Universală a Drepturilor Omului. De asemenea, cred că este nevoie să consolidăm mecanismele de combatere a corupției în domeniul achizițiilor publice în statele membre și să uh, ne uh, sporim eforturile de a asigura corectitudinea în procesele de uh, licitare a acestor lucrări publice. Da, mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul la acest uh, subiect? Nu, deci uh, dau cuvântul domnului Eric Notebaum de la DG Mark, ca reprezentant al Comisiei. Passing the floor. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Vreau să spun că, în mare, suntem de acord cu ce a spus doamna raportor, pentru că, așa cum s-a explicat, negocierile internaționale privind accesul la achizițiile, contractele de achiziții publice sunt o chestiune delicată, dat fiind că această piață a fost întotdeauna deschită, deschisă, uh, permițând accesul uh, Mm, principalilor parteneri. Am uh, observat în timpul negocierilor că majoritatea partenerilor de negocieri nu uh, aplică aceeași deschidere pentru companiile europene, ceea ce explică de ce în cadrul noilor negocieri Comisia Europeană prin uh, propunerea revizuirii ofertelor de acces, a aplicat principiul reciprocității mult mai strict. În uh, ultima propunere a Comisiei din februarie 2009 am inclus uh, unele restricții bine țintite în ceea ce privește accesul companiilor din SUA, de pildă, la contracte de achiziții publice pe piața europeană. Principalul motiv al acestei restricții în ceea ce privește SUA se referă uh, la uh, sistemul Set Aside for US, care oferă um, tratament preferențial IMM-urilor americane și exclude accesul companiilor străine. Aici, uh, Comisia Europeană își dă seama că în contextul crizei actuale uh, s-a manifestat o tendință protecționistă peste tot în lume pentru uh, a canaliza finanțarea publică către mm, companiile locale. După cum bine știți, până acum Comisia este de părere că deocamdată ar trebui să respectăm uh, cât se poate principiul unei economii deschise la nivel european, uh, dar dacă uh, partenerii noștri vor avea o atitudine protecționistă, noi vom introduce și noi măsuri restrictive. Încă o dată vreau să vă spun că salut um, salut um, activitatea doamnei raportor, domnul președinte. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, dau din nou, cuvânt, dau din nou cuvântul doamnei raportor. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Dziękuję również panom. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru observațiile dumneavoastră pozitive privind proiectul de aviz spusele raportorului din umbră ar putea foarte bine să fie oglindite în amendamentele înaintate și cred că până la urmă putem mai avea încă un schimb de opinii. Poate uh, să dispunem și mai mult, de mai mult timp data viitoare. Vă mulțumesc foarte mult pentru observații. Vorbitorul vorbește fără microfon. to Votul uh, va avea loc pe 23 februarie în comisie. Trecem mai departe la punctul 15 de pe ordinea de zi. Dați-mi voie totuși să vă informez că procesul verbal al uh, întâlnirii coordonatorilor de astăzi dimineață sunt deja este deja disponibil și conform procedurii este considerat adoptat dacă nu se vor exprima obiecții până la sfârșitul acestei ședințe. Punctul 15 de pe ordinea de zi. Evaluarea intermediară a documentelor de strategie geografică și tematică în conformitate cu regulamentul numărul 1905 din 2006 de stabilirea unui instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare. Avem un schimb de opinii Comisia responsabilă pe fond este DV, iar uh, raportorul pentru aviz este domnul David Martin de la Social Democrați. După cum știți, DV a hotărât elaborarea unui raport din proprie inițiativă privind acest subiect, iar noi am hotărât să elaborăm un aviz. Uniunea Europeană oferă sprijin țărilor uh, în curs de dezvoltare prin instrumentele de dezvoltare și cooperare, instrumentele ICI. Avem programe uh, geografice și tematice și strategii geografice și tematice care reprezintă instrumente necesare pentru programarea asistenței europene, unde se stabilesc orientări generale privind politica de cooperare. Aceste instrumente au ca scop orientarea, gestionarea și revizuirea uh, programelor de ajutorare europene. David Martin, ai cuvântul. Domnule președinte, sincer să fiu, nu prea am multe de spus. Mă întreb dacă are rost uh, să avem acest aviz, dar până la urmă Comisia decizie, de, decide acest lucru în imensa sa înțelepciune. Cum uh, spuneați și dumneavoastră, aceste activități de asistență trebuie să fie completate de alte acțiuni externe ale Uniunii Europene. Așa cum uh, am discutat astăzi în, într-un context diferit, uh, comerțul poate să fie un motor de creștere și dezvoltare, dar acesta nu va duce la eradicarea sărăciei automat, iar uh, comerțul trebuie să facă parte dintr-un cadru de cooperare mult mai larg pentru țările în curs de dezvoltare și pentru a le ajuta să folosească, să beneficieze de mac, la maxim de activitățile de comerț. Deci aceste țări uh, au nevoie de mai mult decât accesul la uh, piețele bogate, au nevoie și de asistență în, în acest sens. Iată, aceasta a fost strategia de la Hong Kong din 2007, când am pus la punct uh, programul Aid for Trade. Și um, singurul lucru care mai trebuie adăugat în ceea ce privește instrumentul de dezvoltare și cooperare este se referă la ajutor pentru dezvoltare, iar Aici cred că ar trebui să cerem Comisiei Europene să ne ofere informații mult mai amănunțite privind modul în care um, linia bugetară Aid for Trade, ajutor pentru comerț, uh, este um, folosită în, uh, în ceea ce privește celelalte obiective pe care le urmărim în cadrul instrumentului de dezvoltare și cooperare, dar cam, uh, cam atât uh, cred că um, este de spus. Până la urmă vă întreb din nou, are rost să întocmim un aviz? Domnul președinte, comisia dorește să ia cuvântul? Reprezentantul comisiei dorește să ia cuvântul? Domnul Simec Lebrun? Uh, uh, uh, Domnule președinte, sunt domnul Rudd de la DG Relax, uh, coordonator uh, al exercițiului de revizuire a jumătatea parcursului pentru DG Relax. E adevărat că există anumite um, aspecte comerciale în documentul privind instrumentul de cooperare și dezvoltare. Noi am uh, încercat să răspundem la observațiile Parlamentului de după ultimul exercițiu de programare, iar uh, am încercat să um, aducem la o altă chestiuni orizontale pentru, care, pentru ca liniile bugetare să fie mult mai eficiente, iar Linia bugetară pentru Aid for Trade este redusă, dar noi încercăm să integrăm uh, aspectele Aid for Trade într-un context global mai vast uh, al acestor pachete financiare. O altă chestiune de care ne ocupăm uh, și pe care nimeni nu a menționat-o reprezintă instrumentul pentru țările industrializate. Sperăm să putem spori cooperarea în alte domenii decât dezvoltarea pe viitor, uh, între 2011-2013. Dar, um, într-adevăr, uh, comerțul reprezintă un motor de creștere și încercăm, într-adevăr, uh, să ne folosim de programul Aid for Trade pentru a ajuta procesul de dezvoltare normal în anumite țări. Dacă doriți, pot să Uh, mă adresez serviciului directoratului meu general uh, și să um, solicit întocmirea unui document despre modul în care se desfășoară programul uh, Aid for Trade și care sunt evoluțiile acestuia. Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte. Dorește cineva să ia cuvântul? David Martin, dorești să mai uh, spui ceva? Vreau să vă spun că uh, salutăm un astfel de document din partea Direcției Generale Relex. the mm, deadline for the... Deci, termenul limită pentru amendamente și adoptare la reuniunea noastră din luna martie. Trecem mai departe la... bună, iată, am terminat toate punctele de pe ordinea de zi. S-a terminat această reuniune foarte lungă. Vă mulțumesc pentru răbdare. Următoarea noastră reuniune, marți 25 februarie. But you have also agreed on... 20 februarie, îmi cer scuze. Dar mai avem o ședință și pe februarie la Strasburg. Nu uitați la 9 seara. Deci, nu o să puteți merge la cină. Pregătiți-vă, deci, pentru